przewodniczący! Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Deschid ședința, doamnelor și domnilor. Primul punct de pe ordinea de zi. Declarația, declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu concluziile ședinței Consiliului European de pe 16 septembrie 2010. Salutăm prezența, prezența printre noi a președintelui Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy. Domnule președinte, vă urăm bun venit la Parlamentul European, spune președintele Parlamentului în engleză. Aveți cuvântul. Mr. President. Domnule președinte, dragi colegi, Ședința Consiliului European de pe 16 septembrie a fost organizată în primul rând pentru a discuta despre relațiile externe ale Uniunii Europene. Am avut și o scurtă discuție la prânz în legătură cu Task Force-ul pentru Guvernanța Economică și o discuție neprevăzută privind situația romilor. Permiteți-mi să vă prezint fiecare dintre aceste discuții pe rând. Mai întâi în legătură cu afacerile externe. Când am intrat în funcție acum 8 ani, mi-am dat seama că există o anumită frustrare după summitul de la Copenhaga, percepția că Uniunea Europeană era lăsată deoparte, perspectivele economice nu erau bune, pe când alte puteri ale lumii aveau o creștere rapidă. În plus, ne-am dat seama că modul în care forța economică a producătorilor emergente se transformă în putere politică. Grupul G20, chiar dacă a fost creat la inițiativa Uniunii Europene, arată această forță având în vedere reprezentarea sa la Fondul Monetar Internațional. Acest lucru ne afectează pentru că le puteri mondiale nu au neapărat aceleași puncte de vedere ca și noi. Și tratatul cere Um, Consiliului European uh, să, define, să definească interesele economice și strategice ale Uniunii Europene. Mă bucur de faptul că toți capii de, de state și de guverne au fost de acord că politica externă a Uniunii Europene trebuie să fie una mai puternică. Doresc ca Consiliul European să fie cel care orientează această politică. Despre ce am discutat? Îmi pare urgent să discutăm mai întâi despre parteneriatele noastre strategice. Ideea era să legăm obiectivele generale cu mijloace concrete și progrese pe teren. Am vorbit pe scurt despre modul în care se poate folosi cel mai bine tratatul de la Lisabona și noul serviciu de acțiune externă. Și vreau să profit de ocazie pentru a mulțumi Parlamentului pentru faptul că a acord în legătură cu aceste aspecte. Trebuie să ne asigurăm că ce se face la Bruxelles și în capitalele statele mem- statelor membre merge în aceeași direcție. Trebuie să vedem cum ne putem coordona și cum putem reuni diferitele aspecte ale relațiilor noastre cu partenerii, mai ales în domenii cum ar fi economia, um, clima și securitatea. Trebuie să vedem cum, putem, cum pot să se structureze relațiile noastre cu fiecare dintre parteneri și am discutat despre anumite probleme urgente. Mesajele principale pentru summiturile cu țări terțe trebuie să se bazeze pe negocieri specifice. Am reținut din discuția din Consiliul European și alte lucruri, cum ar fi, în primul rând, că suntem la începutul unui proces. În al doilea rând, mesajele noastre cheie trebuie să fie comandat de la Consiliul European și să fie pregătite de um, Serviciul de Acțiune Internă și uh, înaltul reprezentant. În al treilea rând, reciprocitatea relațiile cu partenerii este un cuvânt cheie. Putem vorbi și despre identificarea intereselor reciproce. Sentimentul general este că încă nu se întâmplă acest lucru. Insistăm cu toții asupra faptului că trebuie să obținem rezultate. Trebuie ca obiectivele să se transforme în rezultate concrete. Avem parteneriate strategice, dragi colegi, dar avem nevoie de o mai bună strategie. Am dezvoltat idei în legătură cu modul în care ne putem poziționa în relația cu China, dar trebuie să ne mai gândim la acestea. Deci, datorită discuției de la Consiliul European, când președintele Comisiei și cu mine ne vom întâlni cu uh, prim-ministrul uh, chinez la Bruxelles peste două săptămâni. Nu vom vorbi doar în numele Bruxellesului, ci în numele celor 27 de state membre. Am discutat și despre alte termene care urmează, summitul G20 de la Seul, și summitul USUA, care va avea și acesta în loc în noiembrie, ambele um, evenimente fiind cruciale pentru perspectivele economice mondiale. Am pregătit deja aceste ședințe, vom pregăti aceste ședințe pe 28 și 29 octombrie. Președintele Franței a prezentat câteva dintre ideile sale pentru um, G20 în 2011 și l-am sprijinit pentru a crea o nouă dinamică pentru grupurile G8 și G20 subliniind faptul că munca din acestea trebuie să devină procese, nu evenimente. Succesul procesului din Orientul Mijlociu este strategic pentru Uniunea Europeană. Am adoptat o declarație specifică pe această temă, conform poziției noastre comune din decembrie 2009. Suntem implicați în acest proces prin quartet. De exemplu, politica de vecinătate Balcanii de Vest, și parteneriatul estic sunt ambele foarte importante. Reputația noastră în lume se bazează pe stabilitatea pe propriul nostru continent. Dacă dorim să fim un actor global, trebuie în primul rând să fim un actor regional. De acum înainte vom discuta despre politica externă în uh, Consiliul European Astfel, putem fi credibili și puternici doar dacă suntem uniți. Ne-am dat dovadă de unitate în poziția celor 27 de state membre și în legătură cu sancțiuni suplimentare pentru Iran. Nu a fost ușor acest lucru. Și în legătură cu rezoluția ONU privind dialogul între Serbia și Kosovo. O rezoluție foarte importantă pentru Balcanii de Vest. Dincolo de discuțiile despre strategie și abordări generale, am ajuns la concluzii și legătură cu două aspecte specifice, Corea de Sud și Pakistanul. Am arătat imediat faptul că Uniunea Europeană poate să reacționeze la chestiuni de interes strategic major. Acordul de liber schimb cu Corea de Sud este foarte important pentru relațiile noastre externe. Se referă la o relație vitală cu un partener comercial foarte important și, dincolo de acesta, cu toată economia asiatică. Timp de trei ani eram foarte aproape de încheierea acordului și acum, în sfârșit, am obținut rezultate. Este vorba de, exper- de exporturi în valoare de 1,6 miliarde de euro, deci vești bune pentru export, dar și pentru crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană. În legătură cu Pakistanul, dorim să oferim cât mai mult sprijin acestei țări, având în vedere că ea a fost afectată atât de grav de inundații mai multe ajutoare, dar și mai mult comerț. Dorim ca Pakistanul să se reconstruiască și să aibă rezultate bune economice. Trebuie să permitem un acces mai bun pe piață și Cathy Ashton ne-a ajutat pentru a ajunge la un acord în legătură cu această declarație foarte importantă. În al doilea rând, despre tax, task force. La prânzul de la Consiliul European am vorbit uh, despre acest task force pentru a ieși din situația uh, economică dificilă. În prima parte a anului, Comisiul European a trebuit uh, să se implice în chestiuni economice presante. Economiile noastre sunt acum într-o situație mai bună, dar criza nu s-a terminat. La prânz am prezentat colegilor care au fost proiectele, progresele din Task Force în legătură cu guvernanța economică, cum am făcut-o și ieri aici în Parlament. Toți ca, șefii de state și de guverne doresc să continue munca din uh, task force și am ajuns uh, la un consens larg în legătură cu principalele chestiuni, cum este cadrul de supraveghere financiare care va monitoriza și va uh, corecta divergențele în competitivitate și riscurile de bule speculative. În al doilea rând, importanța cadrelor fiscale la nivel internațional și consolidarea acestora și rezolvarea anumitor probleme din legislația națională. Am făcut progrese și legătură cu sancțiunile, chiar dacă mai trebuie să facem și altele. După cum am explicat în mod detaliat a șapte dintre președinții dumneavoastră de comisii ieri, este vorba de consolidarea pilonului economie a Uniunii noastre economice și monetare. Unii s-au plâns că facem progrese lente, dar, de fapt, am făcut foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt în comparație cu negocierile pentru Pactul de Stabilitate și Creștere din 97 și revizuirea sa în 2005, facem progrese foarte rapide, în ciuda complexității problemelor. Am să prezint un proiect de raport pe 27 septembrie, raport al acestui grup operativ. La mijlocul lui octombrie vom finaliza discuțiile astfel încât Consiliul European să poată să îl încheie pe întâlnirea sa din 28-29 octombrie. Comisia intenționează să prezinte propuneri legislative până la sfârșitul lui septembrie, dat fiind dreptul său de inițiativă. Propuneri care, sigur, vor veni în fața dumneavoastră pentru analiză și adoptare prin procedurile legislative. Aceste propuneri ale comisiei, comisiei vor contribui la păstrarea acestui avânt. În această primăvară am câștigat bătălia euro și sunt încrezător că în luna viitoare vom trage ultimele învățăminte importante din această criză. Al treilea subiect, romi. În timpul prânzului am discutat un subiect care vă interesează foarte mult. În jurul mesei s-a obținut consens pe cinci puncte. Acestea nu reprezintă concluzii formale ale Consiliului însă. 1. Un stat membru are dreptul și datoria să ia acțiuni pentru a susține respectul legii în teritoriul său. 2. Comisia are dreptul și, într-adevăr, are datoria de a asigura respectarea dreptului comunitar de către statele membre și are dreptul și datoria să ancheteze situațiile neclare. 3. Am luat notă de declarația pe care a făcut-o președintele Comisiei în uh, ziua dinaintea Consiliului European. 4. Trebuie respectate regulile între, în relație dintre state membre și Comisie. 5. În reuniunile viitoare ale Consiliului vom discuta problema integrării romilor. Interzicerea oricărei forme de discriminare bazată pe naționalitate sau etnie este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Respectul pentru demnitatea umană este una dintre valorile noastre fundamentale. Dragi colegi, domnule președinte, reuniunile Consiliului European nu ar trebui să fie considerate summituri, reuniuni la nivel înalt. Nu, ar trebui să fie întâlniri periodice ale unei instituții europene. Dați-mi voie să subliniez că în acest moment de dezbatere în Parlament cu privire la metoda comunitară, Consiliul European este o instituție a Uniunii Europene și nu este un summit ca și G8 sau G20 este încadrat în uh, structura instituțională a Uniunii Europene, aducând contribuția statelor membre de la cel mai înalt nivel și dând statelor membre uh, Uh, senzația de apartenență, de participare la Uniunea Europeană și le consolidează angajamentul pentru succesul Uniunii Europene. Pentru că nu e vorba doar de șef de state și de guverne, ci de președintele Comisiei Europene, de înaltul reprezentant pentru afaceri externe. De asemenea, adesea este prezent și prezent președintele Băncii Centrale Europene de la tratatul de la Lisabona este prezidat de cineva care nu reprezintă în mod simultan și unul dintre statele membre, ci o persoană care trebuie uh, să lucreze într-o cooperare foarte strânsă cu toate celelalte instituții și în interiorul Consiliului pentru a găsi consens în interesul european general. Și de aceea eu investesc timp și energie uh, menținând contacte Uh, periodice cu tot, toate celelalte instituții. Președinția uh, Comisiei, uh, președinția prin a Consiliului, Banca Centrală Europeană și, sigur, dumneavoastră, domnule președinte. Împreună, de asemenea, țin legătura cu toți liderii grupurilor politice și, um, și președinții comisiilor parlamentare. Și, într-adevăr, noi cu toții colaborăm în interesul general european. Eforturile făcute de toate instituțiile noastre în ultimele luni au început să dea roade. Economiile noastre se refac la un, uh, într-un ritm neașteptat. Încrederea revine încet, dar sigur. Și vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru cooperarea um, în uh, elaborarea legislației de supraveghere financiară. Multe state membre sunt acum uh, în cursul unor programe de reformă și vreau să mulțumesc guvernelor care iau măsuri curajoase în niște uh, circunstanțe politice foarte dificile. În cele mai multe state membre, criza nu s-a încheiat, mai ales nu în ceea ce privește ocuparea, cu toate că sunt îmbunătățiri. Acum situația este mai bună decât înaintea verii. Dar, dar în continuare trebuie făcut eh, foarte multe. Dragi colegi, noi vom face această muncă. Mulțumesc! Uh, thank you, Mr. President, for your... Vă mulțumim, domnule președinte, pentru discursul dumneavoastră, pentru că ne-ați prezentat uh, concluziile Consiliului European. În numele Comisiei Europene, domnul vicepreședinte Maro Șefcovici. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, dragi colegi. Parlamentul a spus întotdeauna foarte clar că unul dintre obiectivele principale ale Tratatului de la Lisabona este ca Uniunea Europeană să devină mai puternică pe scena internațională, ceea ce și Comisia crede. Acest lucru este bun pentru Europa și este bun pentru lume. Ne permite să ne promovăm interesele, să ne uh, promovăm valorile și să ne aducem contribuția la eforturile globale de a face față provocărilor uh, uh, cum sunt schimbările climatice, securitatea energetică, ieșirea din crize economice. Avem și oportunități și responsabilități, iar tratatul de la Lisabona ne-a oferit instrumentele pentru a ne atinge obiectivele. După cum știm cu toții, e vorba de un proces în desfășurare. Acasă trebuie să învățăm cum să utilizăm structurile tratatului de la Lisabona în cel mai bun mod în colaborarea cu partenerii noștri trebuie să convingem că suntem un interlocutor uh, convingător. Acest lucru nu e ușor, dar ultimul Consiliu European a fost uh, un uh, spas important în această direcție. În cele nouă luni de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona am făcut progrese importante. Baroana Ashton este acum vocea Europei pe scena globală și cu susținerea Parlamentului European sunt convins că vom avea în curând un serviciu european de acțiune externă care să fie complet operațional. Uh, iar uh, reprezentarea și coordonarea la nivel european sunt mult mai bune. Consiliul European a identificat următorii pași de făcut. În primul rând, s-a recunoscut faptul că Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe pentru a ajunge la o politică mai coerentă și mai consecventă față de partenerii strategici, uh, mai ales China. E foarte important. A fost foarte important ca Consiliul European să revină la această sarcină, și anume o construirea unei abordări comune. Știm care sunt problemele cu care ne confruntăm. Lipsa prioritizării, tot felul de reproșuri față de parteneri. Trebuie să ne punem de acord noi acasă împreună, înainte să mergem uh, să discutăm cu partenerii noștri, să transmitem un mesaj clar. Trebuie să ajungem la o poziție Uh, pe care președintele Van Rompuy și președintele Barroso să le reprezinte cu autoritatea um, oferită de un consens uh, veritabil, uh, iar statele membre să aibă o agendă comună. Consiliul consideră că e foarte important să se identifice interesele specifice în relațiile cu partenerii noștri, noștri strategici și, de asemenea, să e important să transmitem același mesaj tuturor partenerilor noștri din lume. Trebuie să ne gândim la summiturile cheie din această toamnă. China, India, SUA, Rusia, um, Uniunea, um, întâlnirea dintre UE și Asia. Și toate aceste întâlniri au nevoie de dimensiunea democratică adusă de Parlamentul European. Comerțul este o chestiune cheie E un simbol foarte important. Faptul că pe marginea Consiliului European s-a încheiat în sfârșit acordul de liber schimb cu Corea de Sud. Acest lucru a arătat că e foarte posibil să avem un acord care nu a fost ușor de obținut, dar care oferă perspective comerciale uriașe. De asemenea, s-a văzut că prin comerț se poate ajuta Pakistanul. Sigur că noi contribuim mult la, prin ajutare umanitară și de dezvoltare, care sunt cruciale pentru reconstrucția acestei țări, dar, de asemenea, e corect să spunem că trebuie să ajutăm și perspectivele pe termen lung ale economiei pakistaneze prin măsuri comerciale, iar Comisia va face niște propuneri specifice în acest sens luna viitoare. Ehm, președinția franceză la G8 și la G20 a fost identificată ca o oportunitate foarte bună pentru a ne asigura um, că prioritățile UE sunt uh, discutate acolo. Aceste foruri sunt o bună platformă de discuție pentru Uniunea Europeană la nivel global. De asemenea, am vorbit despre guvernanța economică, am discutat despre uh, grupul operativ prezidat de Uh, domnul președinte Van Rompuy și, într-adevăr, concluzia este că am progresat foarte mult din mai și vom avea propuneri, vom prezenta propuneri săptămâna viitoare. Așadar, acum este momentul să lansăm faza de codecizie pentru a începe să examinăm uh, în mod detaliat propuneri legislative pentru a avea un nou sistem operațional până la mijlocul anului viitor. Știu că Parlamentul își dă seama că e nevoie să examineze cu rapiditate toate aceste propuneri. Pachetul va avea trei obiective. În primul rând, să consolideze um, conformitatea față de Pactul de Stabilitate și Creștere. În al doilea rând, să uh, susțină uh, supravegherea dezechilibrelor macroeconomice și, în al treilea rând, printr-un sistem de uh, stimulente economice și de sancțiuni, să um, convingă, să încurajeze toți partenerii să coopereze în mod eficient. Acest lucru uh, va readuce credibilitatea guvernanței economice, mai ales în zona euro, dar nu doar în zona euro. Grupul operativ își va prezenta raportul final Consiliului European de luna viitoare și, în cele din urmă, chestiunea romilor. Points. The commission has... Aș fi vrut să vă prezint un punct. Comisia aici are responsabilitatea în calitatea sa de gardian al tratatelor. Și noi știm foarte bine care sunt răspunderile noastre. Nu vom face compromisuri în ceea ce privește respectarea legii și vom apăra valorile noastre europene pe deplin. Deci, am încercat să vedem dacă s-a respectat pe deplin libertatea de circulație, dacă a existat vreo discriminare. Și acum operăm o analiză legală. Și foarte curând această analiză va fi examinată de Colegiul de Comisari. Însă nu trebuie să uităm un lucru care este foarte important și a spune poate chiar esențial ca parte a acestei discuții e în punctul legat de integrarea romilor și situația acestora, îmbunătățirea situației lor. În paralel, încercăm să vedem cum vom putea găsi măsuri pentru a um, contribui la integrarea acestora, iar uh, grupul de lucru analizează diferitele posibilități pentru a vedea care sunt uh, măsurile de incluziune. Și această, acest grup de lucru s-a întrunit pentru prima dată în această dimineață, astăzi și va avea foarte multe de făcut. Eu știu că Parlamentul dorește să fie informat în mod repetat despre progresele înregistrate și Comisia va face acest lucru. Iar în concluzie, domnule președinte, Consiliul European a analizat modul în care putem întări capacitățile noastre de reacție atât la nivel intern cât și la nivel extern. Să avem rezultate concrete pentru cetățenii europeni și să vedem cum anume toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pot fi utilizate. Iar Comisia așteaptă cu nerăbdare să coopereze cu Parlamentul European în decursul acestei munci și dorește să se asigure că va lua măsuri și politici uh, eficiente. Domnul președinte, mulțumesc. Domnule vicepreședinte al Comisiei și acum oratorii în numele grupurilor politice are cuvântul domnul Joseph Dol, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Buzek, domnule președinte Van Rompuy, domnule Șescovici, Dragi colegi, Consiliul European a discutat despre relațiile Uniunii Europene cu partenerii săi mondiali și despre guvernanța economică, însă opinia publică a fost foarte atentă, mai ales în ceea ce privește dezbaterea referitoare la romi. Și țin să afirm încă o dată poziția grupului meu pe marginea acestui punct. Mai întâi, fiecare stat membru trebuie să respecte legislația europeană, iar Comisia Europeană, cea care păstrează tratatele, trebuie să se asigure de acest lucru cu imparțialitate. Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt egale în fața legii legii. Aceasta este adevărata forța Uniunii Europene și în aceste condiții noi respectăm comisia, uh, decizia Comisiei uh, de a cere lămuriri Franței referitor la măsurile pe care le-a luat. Și nu avem nicio îndoială că Franța va răspunde la această solicitare. În al doilea rând, grupul PPE regretă faptul că au existat anumite derive de limbaj pe acest subiect și aș dori ca pe marginea unui subiect atât de important, e vorba de valori, de solidaritate, valorile Uniunii Europene, își dorește deci ca seninătatea și respectul reciproc să continue să fie o regulă de conduită în relațiile dintre statele membre și dintre instituțiile europene. Și în final, grupul meu cere încă o dată să se definească și să se instaureze măsuri europene europene, la nivel comunitar, pentru integrarea tuturor minorităților în Europa. Pentru că știm foarte bine că în momentele acestea de criză vedem că există o, o, o nesiguranță față de situația acestor populații vis-a-vis de țările lor uh, gazdă. Doamnelor și domnilor, fiecare dintre noi trebuie să se bucure de drepturile sale, dar trebuie să-și respecte și îndatoririle. Într-adevăr, libertatea de circulație este un drept și Parlamentul, acesta, Parlamentul nostru a repetat în repetate rânduri a spus acest lucru. Dar, pe de altă parte, respectarea legii, integrarea în țara gazdă, înscrierea copiilor la școală, respectarea bunurilor uh, celorlalte persoane, iată, tot atâtea datorii în fața cărora nimeni nu se poate sustrage. Iată deci care este poziția grupului PPE, o poziție care se bazează pe principii, pe valori și care merge mai departe de o critică partizană. Uh, și am constatat că unii uh, au uh, fost uh, au, au criticat în mod partizan grupul nostru. E vorba de subiecte importante care au fost analizate la Consiliul European de vinerea trecută. Și asta înseamnă că noi trebuie să ne definim locul nostru pe lume, în lume și care va fi guvernanța economică pe care o vom avea. Ne dorim ca Uniunea Europeană să fie uh, o putere mondială, poate cea mai respectată, având în vedere abordarea sa a drepturilor omului, având în vedere caracterul multilateral și uh, Uh, ne miră faptul că nu, nu avem o importanță mai pregnantă totuși la nivel internațional. Noi suntem donatorul cel mai important din lume. De aceea, domnule președinte, vă rog, acest lucru trebuie să se schimbe. Concluziile Consili Consiliului conțin anumite uh, măsuri interesante, însă acest salt calitativ pe care îl așteptăm uh, poate să vină și din modul în care ne vom reorganiza. Ne dorim să fim o forță unică și nu o sumă a 27 de diplomații contradictorii. Metoda comunitară, domnule președinte, uh, nu e un cuvânt greșit, e o metodă metoda cea mai bună pentru ca Uniunea Europeană să fie puternică și să fie recunoscută în lume. Mă gândesc la resursele noastre umane, care trebuie să fie raționalizate, iar Serviciul European pentru Acțiune Externă este un pas în direcția cea bună și mă gândesc de asemenea și la resursele noastre financiare, mai ales în ceea ce privește securitatea și apărarea, care trebuie să fie cheltuite cât mai bine. De deci ce nevoie de eforturi pentru a pune în comun aceste resurse? Ne aflăm încă departe de acest moment. Încurajez statele membre ca în lunile ce vor urma să pună în aplicare măcar câteva din obiectivele conținute în aceste concluzii. Și în ceea ce privește guvernanța economică, grupul meu este favorabil primei piste de gândire degajată de grupul de lucru, mai ales aplicarea riguroasă a regulilor pactului de stabilitate, însoțită de sancțiuni. Trebuie să tragem învățămintea din criza financiară și din iluziile pe care le-am avut. Pentru că am avut o guvernanță economică și o guvernanță socială și o guvernanță financiară separată. Trebuie să punem resursele în comun. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mr. President. Vă mulțumim, domnule președinte. Are acum cuvântul președintele socialiștilor și democraților, Martin Schulz. Mulțumesc, domnule președinte Van Rompuy, v-am ascultat cu mare atenție și mi se pare din discuția dumneavoastră totul e ușor, nu e nicio problemă în Consiliu. Eu uh, recunosc, dumneavoastră ați fost acolo, eu nu. Dumneavoastră ați ascultat aceste discuții, eu nu. Cu toate acestea, eu am avut uh, o percepție oarecum diferită asupra Consiliului European decât cea pe care ați prezentat-o dumneavoastră. Cred că Ceea ce s-a întâmplat acolo a reprezentat, de fapt, o uh, ascundere a șefilor de guvern față de realitatea europeană. Libertățile garantate la Maastricht uh, sunt libertatea de circulație a capitalului, a mărfurilor și a persoanelor în Uniunea Europeană, iar eu am senzația că cel puțin libera circulație a persoanelor ar trebui uh, să primească într-adevăr statut egal cu libera circulație a capitalului. Aș vrea uh, să discutăm uh, cu aceeași atenție uh, libera circulație a persoanelor cu atenția cu care discutăm libera circulație a capitalului, pentru că nu e așa. Dumneavoastră ați făcut o aluzie, dar n-ați spus foarte clar că în acest proces post-Lisabona în care ne aflăm acum, uh, instituțiile își uh, luptă pentru poziție de putere și vedem că această nouă instituție reprezentată de dumneavoastră, Consiliul European, uh, Uh, pentru că acesta, doar de la Tratatul de la Lisabona, este o instituție europeană. Ei bine, această nouă instituție europeană încearcă să își câștige și să-și asigure o poziție de putere, ceea ce nu e nimic nou, fiecare instituție face acest lucru. Dar, făcând legătura cu ce se întâmplă în Consiliul European, acesta este un mare pericol, și anume, în procesul post-Lisabona, uh, competențele transferate la nivel european, care sunt uh, înscrise în tratat pentru instituțiile comunitare, competențele instituțiilor comunitare, uh, sunt uh, trecute acum sub o rezervă a Consiliului European. E un fel de guvernare directorială Așa i-aș spune eu și acesta este drumul greșit. Nu putem, pe de o parte, să spunem, așa cum ați spus dumneavoastră, avem nevoie în politica internațională, în diplomația internațională, în comerțul internațional, avem nevoie de niște declarații unice, de acțiuni unice, comune, europene. Trebuie să vorbim cu o singură voce să spunem asta și pe de altă parte să spunem, dar numai dacă acest lucru uh, este în concordanță cu ceea ce doresc uh, fiecare dintre statele membre la nivel național. Dacă nu e în concordanță cu aceste lucruri, atunci ne mai gândim. Exact asta se întâmplă acum în Uniunea Europeană. Și nu e vorba de o chestiune care se referă specific la, o anumită, la un anumit guvern. PP-ul are cele mai multe guverne și socialdemocrații au guvernele lor, iar guvernele funcționează toate la fel. Nu e nimic ideologic. Este vorba de uh, un proces instituțional și acest pericol instituțional pune în pericol întreaga Europa. Sarcina Parlamentului European este, și de aceea fac un apel la toate grupurile politice, uh, Trebuie ca împreună, uniți, să spunem că noi vrem, într-adevăr, ca metoda comunitară să fie impunerea competențelor comunitare în rezolvarea problemelor. Noi, într-adevăr, dorim ca totul să se facă, ca rezolvarea problemelor să se facă la nivel european prin metoda comunitară. Puteți să vă imaginați că dacă vom avea o problemă de politică monetară, de exemplu, acesta mai poate fi rezolvată la nivel național? Nu! Poate să uh, fie rezolvată o provocare climatică la nivel național? Nu! se poate rezolva oare o problemă comercială în politica comercială globală de către un singur stat național? Sigur că atunci când discutăm cu China, putem discuta cu China ca Uniune Europeană, care are 500 de milioane de locuitori și puterea a 27 de economii combinate, aceasta ne dă posibilitatea să vorbim cu China. Pentru că Germania singură sau Franța sau Letonia sau uh, Cipru sau Malta. Uh, sigur că am putea să încercăm să discutăm și așa bilateral cu chinezii, dar nu cred că i-am impresionat prea mult. Așadar, avem nevoie de metoda comunitară și aceasta este sarcina Parlamentului nostru, și anume să impunem metoda comunitară. Comisia, pentru prima dată, prin declarațiile domnului Barroso în chestiunea romilor, a arătat că este pregătită de luptă. Subiectul romilor va trebui rezolvat. Această problemă trebuie rezolvată. Și numai așa cum am spus cu toții aici. Demnitatea omului nu este uh, în joc, nu putem să o punem în joc. Uh, și în ceea ce privește perspectivele financiare, această strategie de renaționalizare va, uh, se, se va lovi de o rezistență foarte puternică din partea Parlamentului European. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Schulz, vă... cineva dorește să vă adreseze o întrebare. Sunteți de acord să vi se adreseze o întrebare? Doamna Morvai. Domnule Schulz, întrebarea mea este foarte simplă. Cum se pot regăsi punctele de vedere ale cetățenilor din statele membre uh, pentru afacerile interne, cum pot fi acestea complet neglijate, cum credeți că poate corespunde acest lucru valorilor fundamentale ale democrației, și anume faptul că deciziile luate la nivel european, mai ales de persoane care nu au fost alese, uh, să aibă câștig de cauză um, în raport cu uh, punctul de vedere și dorințele cetățenilor. O întrebare simplă. Domnul președinte Schulz, vă rog. Stimată colegă, fiecare stat de drept are obligația să se asigure că dreptul este respectat în teritoriul său de competență. De aceea sunt de acord cu cei care spun că dacă Uh, într-un caz individual, um, indiferent de unde vine cetățeanul respectiv, există probleme într-un stat membru, atunci statul membru respectiv are obligația de a rezolva problema respectivă. Dacă este vorba de chestiuni uh, legate de infracțiuni, atunci ele sunt urmărite penal. Și acest lucru este valabil și atunci când trebuie să se respecte dreptul comunitar statele membre au dreptul și au, uh, au obligația, de fapt, să accepte dreptul comunitar și să îl pună în aplicare. Și asta cerem noi acum în uh, problema romilor, nu mai mult. Mr. President Güfer Hofstadt. Uh, are cuvântul acum domnul președinte Giefer Hofstadt al grupului ALDE. Thank you, uh, President Van Rompuy. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului Van Rompuy pentru uh, prezentarea sa în ceea ce privește Consiliul European. Mai întâi aș dori să încep cu ultima parte a intervenției dumneavoastră referitoare la situația romilor. Aș vrea să spun în, fo- în mod foarte clar și mă adresez și personal colegului meu de la PPE pe această temă a romilor. Uh, ei bine, domnule Dol, Comisia a acționat în modul cel mai corect. Deci nu trebuie să o criticăm, ci trebuie să o susținem în, această, în acest demers. Și aș dori să lansez un apel Comisiei și anume să-și păstreze, să-și uh, uh apere punctul de vedere, pentru că ne confruntăm cu o chestiune fundamentală. Eu cred că e vorba de valorile noastre pe care trebuie să le apărăm în Uniunea Europeană. Și este important ca fiecare să înțeleagă această dimensiune. Și anume, Comisia tratează fiecare stat membru pe picior de egalitate, indiferent că e vorba de un stat mic sau de un stat mare. Aici e vorba de valori. Când e vorba de valori, nu facem diferențe stat mic sau stat mare. Aplicăm exact aceleași reguli. Deci e adevărat că, din păcate, Consiliul European a fost oarecum uh, luat cu asalt, să spunem așa, de această chestiune uh, în dezbaterea sa referitoare la chestiuni politice și de multe ori în uh, Europa se întâmplă acest lucru. Și e păcat, e păcat pentru că avem cu siguranță pe tema guvernanței economice, uh, ne presează timpul, nu putem să pierdem timp, pentru că nu ne putem permite să confruntăm, să ne confruntăm cu o nouă criză economică și financiară fără să avem la dispoziție instrumentele necesare. Știm foarte bine că pilonul strict monetar nu poate funcționa corect fără pilonul economic. Dacă ne uităm la spreadurile de astăzi între Germania și uh, celelalte state, mă rog, interstate, sunt foarte ridicate. Deci cât mai repede posibil e nevoie de un pachet de măsuri pe masă pe tema aceasta a guvernanței economice și sunt în, am încredere că va reuși să facă Comisia acest lucru până pe 29 septembrie. După părerea mea, dacă vrem să fim credibili, pentru că ăsta este aspectul cel mai important, acest pachet trebuie să îndeplinească trei condiții. Mai întâi, domnule președinte, așa cum ați spus întotdeauna, Uh, aici nu e vorba doar de întărirea supravegherei fiscale, ci și de îmbunătățirea supravegherii macro, uh, macroeconomice. Pentru că aici e vorba de o criză în profunzime, nu e vorba doar de pactul de stabilitate și de creștere. A doua condiție este ca acest pachet să conțină sancțiuni și sancțiuni eficiente. Eu sunt de părere că cea mai bună metodă pentru a face acest lucru este să existe sancțiuni de tip progresiv Apoi, o combinație între amenzi financiare și am, sancțiuni politice, nu alegere între una și alta, ci o combinație între cele două. Și în unele cazuri e posibil ca să existe și o suspendare a dreptului de vot pentru acele state care nu respectă regulile. Cred că asta ar trebui să se traducă și prin măsuri de acest tip, de tip politic. Iar în final, cea de-a treia condiție, domnule președinte, după părerea mea, este că uh, Comisia este cea care trebuie să aibă inițiativa și Banca Centrală Europeană, de asemenea. Pentru că eu sunt de părere că supravegherea din partea statelor membre pur și simplu nu funcționează. Nu a funcționat până la tratatul de la Lisabona, nu a funcționat prin pactul de stabilitate. Am văzut că uh, nici Franța, nici Germania nu au aplicat pactul de stabilitate în 2005 și l-au schimbat, pur și simplu l-au schimbat la momentul respectiv. Și asta riscă să se întâmple din nou pe viitor. De aceea, Comisia trebuie să fie instituția care să se ocupe de această supraveghere și sper că acest lucru se va traduce în fapt pe 29 septembrie și că grupul de lucru, acest task force, va uh, propune măsuri în această direcție. Mulțumesc, domnule președinte, pentru observațiile dumneavoastră. Are acum cuvântul doamna Rebecca Hans, copreședinte a Verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Van Rompuy, am ascultat raportul dumneavoastră cu privire la ultimul summit, dar trebuie să îl putem numi summit, pentru că e vorba de o reuniune a Consiliului, a treia oară după tratatul de la Lisabona. Și acest raport al dumneavoastră mă face să cred că noi și dumneavoastră trăim în galaxii diferite. Și anume, eu, atunci când se întâlnesc șefi de state și de guverne împreună cu miniștrii de externe la Bruxelles, în vremuri de criză, pentru că încă e criză, eu mă aștept la cu totul altceva decât ceea ce ne-ați povestit dumneavoastră. Uh, ați predicat despre succesul acestui uh, um, summit, uh, acestei întâlniri a Consiliului European, dar eu trebuie să vă spun foarte sincer că n-ați făcut nimic. Iar tocmai rolul dumneavoastră ca președinte al Consiliului, și anume, dumneavoastră care sunteți și persoana care prezidează acest grup operativ pentru guvernanța economică în Europa, e bine, mai ales rolul dumneavoastră ar trebui să vă dea de gândit, ar trebui să reflectați la acest rol. Eu mă bucur că am auzit uh, Comisia, spunând că acest joc de transfer de putere și influență către statele membre, ei bine, Comisia nu vrea să accepte acest joc și încă în această lună vom primi propuneri din partea Comisiei cu privire la guvernanța economică și cum aceasta ar trebui să fie uh, elaborată de la Bruxelles. Pentru că la dumneavoastră, de fapt, văd o concentrare obsesivă pe mecanisme de sancționare care nu ar fi oricum posibile fără modificarea tratatelor. Și acum avem, ca rezultat, o situație între statele membre și anume, statele membre sunt unite prin faptul că nu sunt unite, adică nu sunt de acord. Dar eu cred că dumneavoastră ar trebui să fiți uh, foarte sinceri, să priviți lucrurile așa cum sunt și să nu veniți și să prezentați niște succese, pentru că dumneavoastră în această perioadă de criză aveți o comportare dăunătoare pentru Europa. Dumneavoastră sunteți persoana care reprezintă profilul politicii europene și impresia mea este, chiar dacă aveți un rol foarte greu, uh, prin tratatul de la Lisabona, e bine, dumneavoastră va trebui să faceți niște eforturi serioase de politică comunitară, pentru că până acum dumneavoastră nu vă ridicați la uh, înălțimea așteptărilor noastre. În ceea ce privește problema romilor, uh, am uh, văzut că doamna Reding s-a scuzat pentru aceste declarații pe care le-a făcut, dar eu aștept încă în continuare scuzele francezilor să ceară scuze și să ne explice de ce ei au mințit Comisia Europeană și uh, restul Uniunii Europene. La asta mă aștept eu. Acesta ar fi cel mai bun rezultat pentru mine. Cel mai bun rezultat al acestui, uh, acestui uh, Consiliu European este faptul că domnul Barroso a decis să o susține pe doamna Reding. Procedura de încălcare a tratatelor trebuie să fie inițiată și poate fi inițiată. Și acest, această idee pe care a dus-o doamna Reding trebuie să fie uh, analizată, pentru că eu cred că în această perioadă de mare nesiguranță, în care avem criză economică, criză financiară, perspective nesigure, sărăcia crește în Uniunea Europeană, ei bine, în această perioadă, șefi de state ca Nicolas Sarkozy sau Silvio Berlusconi, aș putea să spun și alții, dar aceștia sunt actorii principali în Uniunea Europeană în acest subiect al romilor. Ei bine, în acest moment, aceste persoane încearcă să facă politică as- ascunzându-și propriile inabilități în spatele unei politici care, care atacă uh, în mod agresiv uh, oameni care uh, inspiră uh, xenofobie și, și discriminare. În ultimul uh, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimul secol în Europa, așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. Mulțumesc, doamnă, domnul Timothy Kirkhope pentru conservatori și reformiști. Domnule președinte, aș dori uh, să spun rapid câteva lucruri înainte să trec la uh, Um, substanța discursului meu. Mai întâi doresc uh, să felicit Consiliul pentru faptul că se concentrează pe îmbunătățirea guvernanței economice în Europa. În legătură cu romii doresc să spun foarte clar că noi am cerut cu insistență o declarație juridică foarte clară din partea Comisiei ca gardiană tratatelor și până primim această declarație Trebuie să spun că atacurile împotriva francezilor, doar pentru a-i ataca din partea unor forțe politice, nu cred că ajută cu adevărat la ceva sau la unitatea europeană. Dar în această dimineață doresc să vorbesc despre declarația privind Pakistanul un partener din uh, Commonwealth, trei dintre state membre, um, a trei dintre state membre din Uniunea Europeană și partener strategic al uh, Uniunii. Ne bucurăm de faptul că s-a oferit ajutor Pakistanului și de faptul că Consiliul consideră că aceste măsuri sunt necesare pentru dezvoltarea Pakistanului. Ajutorul pentru dezvoltare pentru Pakistan este vital și noul guvern britanic de coaliție este mândru că a hotărât să folosească 0,7% din venitul național brut pentru ajutorul extern. Da, guvernul de coaliție din uh, Regatul Unit include pe conservatori și pe liberali, dar ajutorul este doar o parte a monedei. Viitorul lumii se bazează pe capacitatea fiecărei națiuni um, de a face face comerț, un comerț dinamic cu restul lumii. Accesul la piață din partea Pakistanului pentru reducerea taxelor la importuri înspre Uniunea Europeană este un pas bun în direcția cea bună apelul de a stabili un uh, nou parteneriat comercial între Uniunea Europeană și Pakistan a fost uh, propus de prim-ministrul britanic David Cameron uh, și ministrul pentru comerț, Ed David, din Regatul Unit, a făcut totul pentru a, ca acest obiectiv să devină realitate. Având în vedere situația foarte dificilă a poporului din Pakistan, nu ne putem permite să-i dezamăgim. Grupul nostru, grupul meu, va urmări deci cu atenție situația pentru a se asigura că ambiția declarației Consiliului um, nu este întinată de sentimente prof, um, protecționiste. Mulțumesc! Mr. Mm, Pat- Are cuvântul acum domnul Patrick Luieric din partea GUE. Chers cher coleg, domnule președinte, dragi colegi. Uh, Consiliul European a avut loc și mass media a subliniat faptul că există o polemică, o polemică sinistră a președintelui francez împotriva Comisiei, un fel de vânătoare organizată în Franța împotriva romilor. În numele valorilor universale, în numele drepturilor umane, guvernul francez, dar și alte guverne, trebuie să pună capăt acestei stigmatizări și acestor expulzări odioase. În același timp, grupul uh, Stânga Unită Europeană cere ca directiva uh, intitulată Directiva de Retur din iunie 2008, care de altfel ar mai fi fost mai bine numită directiva rușinii. Ei bine, această directivă să fie pur și simplu abrogată. Pe de altă parte, care sunt alte inițiative concrete pe care doriți să le luați, domnule președinte, tocmai pentru a uh, scoate populația romă din sărăcie și din mizerie? Această politică împotriva migranților pune capăt influenței morale și politice pe care ar putea o avea Uniunea Europeană în lume și adaug că populismul anti-european uh, de fapt hrănește xenofobia și face exact ceea ce Bertolt Brecht numise uh, apariția unei, unui monstru. Uh, Consiliul European de multe ori a avut concluzii favorabile popoarelor și idei europene pe ansamblu. Iau câteva exemple. În momentul în care ultraliberalismul ne-a împins în criză, ați hotărât și citez, să se organizeze acorduri de liber schimb ambițioase. Ați hotărât să accelerați construcția protecția uh, pieței transatlantice. Deci alinierea normelor noastre față de normele americane și o, integrare mai uh, profundă în NATO. Domnule președinte, supunerea aceasta și militarismul pe care îl, uh, îl, îl propuneți, de fapt, vor duce la distrugerea Europei. În materie de politică externă, dumneavoastră promiteți orientări strategice clare. Însă despre ce este vorba exact? Dacă e să plecăm din punctul nostru de vedere, e bine, o bună politică externă ar trebui să fie, de fapt, politica care luptă împotriva sărăciei, împotriva foametei, care anulează datoriile, care asigură uh, aprovizionarea cu alimente, uh, aprovizionarea energetică, în așa fel încât summitul de la Cancun să fie o, o, un succes. De ce, în momentul în care textul dumneavoastră spune că suntem prima putere comercială, nu lansăm acest proces, proces de taxare a uh, tranzacțiilor financiare? Ce doriți să faceți mai altceva decât acest text uh, în Dulceag. Cum putem îmbunătăți relațiile dintre Palestina și Israel? Văd că nu vorbiți despre frontierele din 67, nu vorbiți despre Ierusalim Est ca fiind capitală. Și mie mi se pare că aveți o privire oarecum, uh, știu eu, complezantă față de uh, colonizare. Cum putem să înregistrăm progrese. Noastră ați vorbit despre semestrul european, despre supravegherea financiară cu posibilitatea de sancțiuni. Dar de ce ascundeți faptul că uh, uh, la guvernele și guvernanța, de fapt, uh, în statele membre s-a agravat? Pentru că există forțe monetare care le influențează. De ce nu avem proiecte, proiecte industriale, proiecte uh, agricole, care să fie lansate pe baze noi, care să fie favorabile ocupării? Aș dori să știu la nivel juridic cum anume veți aplica acele sancțiuni, aceleași care au de fapt agravat situația popoarelor europene. Noi suntem în anul european de luptă împotriva sărăciei. Care sunt inițiativele pe care dumneavoastră doriți să le luați? Domnul președinte, următorul ur, vorba, vorbitor, domnul Țavela. Domnule președinte, în legătură cu romii, nu cred că problema este expulzarea romilor din Franța. Problema este condițiile inumane în care trăiesc romii în majoritatea statelor Uniunii Europene. În loc să condamnăm, ar trebui să ne unim pentru a face propuneri din momentul în care romii sunt o minoritate etnică reprezentată în toate statele membre ale Uniunii Europene, ar trebui să prezentăm un program pentru întreaga Uniune Europeană de luptă împotriva excluziunii sociale. Excluziunea socială nu este decât o fațetă a problemelor, dar real, problemele reale sunt condițiile în care trăiesc romii. În ceea ce privește concluziile Consiliului, Ați prezentat uh, concluziile în ceea ce privește politica externă pe baza intereselor comune. Este evident că dacă ne gândim la rezervele și investițiile Chinei, este clar că există interese importante în joc. Aveți de gând, domnule președinte, să Faceți în așa fel încât să îndepărtați obstacolele în relațiile comerciale cu China? Președintele, în engleză. Are cuvântul domnul Vanek. Agenda van de top. Mulțumesc, domnule președinte. Agenda oficială a summitului european de săptămâna trecută a fost uh, complet uh, umbrită de acest nonsens de corectitudine politică, și anume declarația făcută de Vivian Reding, referitor la politica franceză care vizează pe romi. Statele membre au drepturile lor, dar au de asemenea și obligații. Printre acestea, obligația de a răspunde în fața unor activități uh, necorespunzătoare, cum ar fi munca a copiilor și altele asemenea. Au datoria să-și protejeze cetățenii. Și dacă negăm faptul că există probleme uh, atunci uh, trebuie să ne regândim uh, poziția, să ne revizim această părere. Ceea ce spune domnul Van Rompuy uh, nu mi se pare convingător. Nu spune mai nimic. Se folosește acest limbaj de lemn și vorbim de o contribuție foarte slabă la dezbatere. Pot doar să constat în mod bizar că datorită Franței și Italiei, la ultimul summit european am putut să observăm răspunsul uh, acestor uh, persoane care conduc Uniunea Europeană, cu toate că nu sunt aleși de către uh, popor. Președintele, domnule președinte al Consiliului European, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, câteva cuvinte pe scurt, câteva răspunsuri. Există întotdeauna diferite modalități de a prezenta lucrurile. Bineînțeles, putem fi ghidați de percepții, putem fi ghidați de uh, realizări concrete, de fapte concrete. Eu sunt mai degrabă un om care se bazează pe realitate și pe fapte și pe realizări concrete. Și atunci întrebarea este ce am făcut noi în primele opt luni ale anului cu această nouă comisie și cu noi instituții în momentul în care, începând din momentul în care tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. Am reușit să ne punem de acord asupra unei supravegheri financiare importante. E vorba de o reformă deosebit de importantă. Și asta cu participarea și cooperarea Parlamentului. Am reușit să ne punem de acord, după negocieri îndelungate, asupra unei acțiuni externe, unui serviciu european pentru afaceri externe, o nouă diplomație pentru Uniunea Europeană. Iată două realizări extrem de importante care au putut fi posibile în cadrul arhitecturii interinstituționale complicate pe care o știm și pe care am dorit-o. Am reușit să ne punem de acord asupra unui pachet important tocmai pentru a ajuta Grecia să supraviețuiască. Am reușit să obținem un pachet de 110 miliarde însoțit de un program de reforme uh, foarte ambițios, program pe care îl realizăm în ciuda unor dificultăți majore cu care se confruntă guvernul Greciei. Am reușit să avem un pachet de 750 de miliarde de sprijin financiar în cazul în care nu se știe niciodată, bineînțeles, cu anumite condiții. Lucru care a calmat și liniștit piețele și a deschis noi perspective. ca urmare a inițiativei Uniunii Europene, reforme mari sunt pe cale de a fi operate și știu că acestea sunt uh, contestate în intern, în statele membre și în exterior. Reforme importante în multe țări europene. Și fără presiunea exercitată din partea instituțiilor, aceste reforme n-ar fi fost posibile atât de rapid. În materie de politică externă, am să reamintesc acest lucru am reușit 27 uh, de membri, după Consiliul de Securitate și sancțiunile referitoare la Iran, am reușit să ne punem de acord asupra unor sancțiuni uh, suplimentare, lucru care nu era ușor de obținut. Am reușit să ne punem de acord asupra unei rezoluții, cele 27 de state membre în ceea ce privește dialogul cu Serbia și cu Kosovo. Știți foarte bine că 5 state membre încă nu recunosc Kosovo, însă acest dialog are o importanță majoră pentru stabilitatea și pacea din această regiune regiune, zonă europeană și care trebuie să aibă o perspectivă europeană. Am reușit să ne punem de acord asupra unui acord comercial cu Coreea de Sud în sfârșit, am reușit să ne punem de acord asupra unui pachet de susținere financiară și comercială pentru Pakistan. Am reușit să avem o abordare globală pentru Orientul Mijlociu. În decembrie 2009 a fost elaborată o poziție comună a celor 27 de state membre uh, referitor la una din regiunile cele mai dificile, Orientul Mijlociu, la care s-a adăugat o nouă declarație, declarație uh, preluată de către quartet acum câteva zile. Toate aceste lucruri au fost făcute. Iată deci realizări concrete, sunt fapte. Și eu prefer să mă bazez pe fapte. În ceea ce privește grupul de lucru, Task Force, ni se spune că lucrăm prea lent. Nu, nu e adevărat. Am început în luna mai. Iată că suntem acum în luna septembrie Și pe, în câteva luni ați văzut că am înregistrat mulți pași înainte, multe progrese. Și nu vom încheia lucrările în decembrie, așa cum era prevăzut, ci vom încheia lucrările la sfârșitul lui octombrie și vă asigur că voi veni să vă prezint concluziile calitative ale uh, muncii depuse de această task force. Nu există nicio problemă cu Comisia. Noi conlucrăm împreună pentru a obține rezultate bune. Nu există niciun fel de rivalitate între instituții. Apoi, pentru a aborda acum problema romilor. Repet, cele cinci puncte pentru că acestea nu au fost uh, preluate în concluzii, pentru că nu s-au făcut concluzii pe această temă, însă sunt cinci puncte care au fost evocate și în jurul cărora există consens. Așteptăm acum ancheta pe care o va desfășura Comisia, deci nu trebuie să anticipăm lucrurile și notez, așa cum s-a cerut în cadrul Consiliului European, faptul că uh, i s-a cerut Comisiei să lanseze această anchetă în așa fel încât și aceste lucrări pentru a avea un, o, măsuri concrete de integrare a romilor în Uniunea Europeană. Și dacă îmi permiteți, voi ajuta, adăuga câteva cuvinte în uh, olandeză, în neerlandeză, E o limba minorităților, se pare, dar vor face acest lucru. Dragi colegi, După părerea mea, dacă e să facem bilanțul acestor ultime luni, în ciuda multor uh, lucruri spuse aici, bilanțul acesta este pozitiv. N-am fi putut să credem că creșterea economică ar putea să uh, se redreseze atât de repede. Eu știu că această creștere economică încă e fragilă, știm că, știu că ne aflăm doar la început. Însă dacă mi s-ar fi spus acum câteva luni de zile că într-o țară creșterea economică ajunge la 3,5%, dacă mi s-ar fi spus acum câteva luni de zile că media ar fi fost de 1,5% la nivel european, E bine, n-aș fi crezut, nici eu, nici nimeni altcineva n-ar fi crezut acest lucru. În anumite state membre, într-un context politic, economic și social foarte dificil, s-au operat reforme. Și de așa cum vă spuneam acum câteva minute, încercăm să obținem o nouă guvernanță economică în Europa. Și astăzi eu sunt prudent. Situația economică și situația ocupării este mai bună decât acum câteva luni. Însă rămân prudent. Și asta nu din întâmplare, nu e o coincidență. E tocmai pentru că am făcut eforturi. Încă mai sunt multe eforturi de făcut în continuare. Eu sunt convins că numeroși cetățeni europeni așteaptă din partea noastră, nu numai astăzi, Uh, să ne certăm unii cu alții pe, pe marginea anumitor subiecte. Eu cred că nu asta așteaptă din partea noastră, ci mai degrabă așteaptă rezultate tangibile din punct de vedere politic. Ea așteaptă perspective reale. Dacă aceste perspective vor fi mai bune, trebuie să spunem asta cu voce tare, în așa fel încât să putem încuraja încrederea din partea cetățenilor europeni. Vrem să susținem proiectul european, vrem să susținem creșterea în, pe continentul european. Și eu prefer să mă bazez pe fapte, domnule președinte. Nu vreau să fiu influențat de percepții. Uh, faptele dovedesc că în ultimele 8 luni de zile, prin munca comună depusă de, că, de diferitele instituții, am reușit să înregistrăm progrese și ne aflăm pe drumul cel bun. Și sper că voi avea ocazia cât de curând să ilustrez îndeaproape acest, uh, această afirmație. Domnul președinte, are cuvântul domnul Șeftovici. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a avea o reacție rapidă la declarațiile liderilor politici. Mai întâi, în ceea ce privește, ce privește pe romi, doresc să asigur din nou Parlamentul că Comisia va continua să facă ce a început uh, pe două linii. În primul rând, o, o analiză juridică foarte amănunțită și precisă a situației și, în al doilea rând, măsuri pentru integrarea romilor. Știți, cu toții am cerut soluții europene de mult și Comisia a făcut multe. Alături de președinția spaniolă am organizat un summit ministerial pe această temă la Cordoba, și știm că participarea nu a fost excelentă. Deci haideți să folosim această oportunitate, această dezbatere um, pentru a da un imbold întregului proces, să începem să ne gândim cum ne putem folosi resursele și instrumentele mai bine pe viitor. Este evident faptul că avem nevoie de un consens european pe această temă, avem nevoie de sprijinul, implicarea instituțiilor europene, autorităților naționale și locale, a societății civile de asemenea. Trebuie să ne unim cu toții, să mergem în aceeași direcție, doar astfel vom putea găsi o soluție pozitivă la, pro- la problemele grave ale romilor din Europa. În ceea ce privește propunerile privind guvernanța economică, doresc și aici uh, să-i asigur pe liderii politici că serviciile noastre uh, vor uh, impune o, o mai bună supraveghere pentru a evita sau a repara dezechilibrele economice. Ne vom concentra pe pactul de stabilitate și creștere, mai ales prin reducerea datoriilor statelor deci împreună cu toții vom propune pe 29 septembrie un pachet de 5 propuneri pentru reglementare și 5 uh, propuneri de um, de regulamente și o propunere de directivă. Vom prezenta acest pachet cât de curând. În legătură cu Pakistanul, cred că am făcut multe, cred că am devenit primul uh, ofertant de ajutor uh, internațional pentru Pakistan. Rolul nostru este recunoscut, dar este clar că este doar un prim pas pentru a ajuta Pakistanul. Trebuie să facem mai multe, să fim mai consecvenți și să unim ajutorul umanitar cu ajutor pentru dezvoltare, cu îmbunătățirea accesului produselor din Pakistan la piața europeană. Am luat anumite măsuri trebuie să luăm aceste măsuri în continuare cât mai repede și avem nevoie de sprijinul partenerilor noștri de la OMC, dar trebuie să căutăm și căi pentru a evalua eligibilitatea Pakistanului pentru sistemul SGP+, plus, um, care ar fi un avantaj enorm pe termen lung care ar ajuta Pakistanul pentru o reconstrucție economică rapidă și completă în legătură cu Orientul Mijlociu. Cred că atât Parlamentul cât și Consiliul European și Comisia știu că este o prioritate politică majoră pe scena politică internațională, situația din Orientul Mijlociu și doresc să vă asigur pe toți că doamna Ashton este foarte implicată în acest proces și informează în mod regulat colegiul de comisari despre modul în, în legătură cu ce facem, ce putem să facem mai bine sau mai mult pe viitor și este în contact cu toți liderii implicați în acest proces. Domnul uh, Doul a spus că rolul Uniunii Europene în accelerarea acestui proces este esențial și pot să vă asigur din partea Comisiei și din partea doamnei Ashton că vom face tot ce va fi necesar și ne vom juca un rol important în acest proces. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei. Acum alți vorbitori, mai întâi colegul Ivo Belet. Vă rog. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule Van Rompuy. Ați spus, pe drept cuvânt, că cetățenii europeni așteaptă rezultate, ei așteaptă niște perspective de viitor. E una dintre condițiile esențiale să vorbim cu o singură voce, mai ales când ne gândim la summitul care va avea loc, summitul cu Asia și, de asemenea, la cel cu președintele Obama. În următoarele săptămâni va fi foarte important să fim uniți, să avem o singură voce. Priori, una dintre prioritățile pentru următoarele luni este dezbaterea climatică, domnule președinte. În Uniunea Europeană trebuie să avem curajul de a prezenta noi propuneri, să examinăm uh, această abordare de tip uh, Robin Hood, și anume poți să devii un Robin Hood cu taxa pe tranzacțiile financiare Trebuie să încurajăm investițiile în energiile regenerabile și în economiile de energie, nu doar în Europa, ci și în Africa, pentru că vă dați seama și dumneavoastră, așa cum ne dăm seama și noi, că avem un angajament de a reduce drastic sărăcia în Africa și de a investi în energii durabile. Acesta ar fi un instrument pentru a atinge obiectivul de eradicarea sărăciei. Nu cred că ar trebui să lăsăm acest uh, câmp doar uh, chinezilor uh, și a restul, restului statelor din Asia și să nu ne implicăm. Ați prezentat un curs impecabil, într-adevăr. Um, cred că toți colegii sunt de acord ar trebui să recunoască faptul că Uniunea Europeană a făcut totuși niște pași majori înainte în ultimele câteva luni, cu toate criticile care au fost aduse. Știu că urmează în continuare pași și mai importanți, așadar am încredere și vă urez mult succes. Mulțumesc, doamna Veron- Veronique de Kaiser, un minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte. Așteptăm din parte, am, am, așteptam un uh, Consiliu pentru Guvernanța Economică și s-a vorbit mai mult despre romi. Uh, Aș dori să adaug un lucru, uh, să, să transmit un lucru doamnei Reding. O sprijinim atât în ceea ce privește forma cât și fondul. În legătură cu forma, nu putem Uh, să repetăm um, lucruri despre a doilea război mondial uh, pentru că se pierde fondul, dar trebuie să amintim faptul că țiganii, ca și evrei, comuniștii sau homosexualii au fost și ei în lagărele de concentrare. Nu trebuie să uităm acest lucru și doamna Reding uh, are dreptate că pe baza a ceea ce s-a întâmplat atunci am obținut pacea pe continent și nu mai putem permite discriminările pe baza rasială. Deci sprijinim comisia Comisia, apreciem modul în care se asigură că tratatele sunt respectate și spunem, așa cum au spus-o și alții, atât atât țările mari cât și țările mici trebuie să, să se comporte la fel. După acest Consiliu, percep- percepția faptului că naționalismul a câștigat atât de mult teren în Europa a fost pentru mine o impresie imensă și uh, trebuie să fim foarte atenți pentru că seamănă cu atmosfera din anii 30. În legătură cu guvernanța economică, domnule Trans, uh, Van Rompuy, ne-ați spus grupul de lucru merge înainte și în octombrie vom vedea, vom avea noutăți. Uh, E nevoie de mecanisme de supraveghere conform ortodoxiei financiare cele mai stricte, dar, într-adevăr, nu trebuie să uităm parametrii sociali, pensiile. Aici statele membre trebuie să intervină, dar grupul meu consideră că trebuie să vorbim despre securitate financiară, supraveghere financiară în același timp cu asigurarea parametrilor sociali. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Lambsdorff. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta a fost o întâlnire de lucru a Consiliului European în care s-a discutat politica externă, însă în același timp în Statele Unite ale Americii, uh, în China și în alte state uh, au loc tot felul de uh, discuții care sunt împotriva poziției dumneavoastră și ale doamnei Ashton. Cred că summitul din 6 octombrie Uh, împreună cu chinezii ar trebui să privească realitatea în față, și anume Uniunea Europeană mai are un drum lung de parcurs până a deveni o, o putere politică mondială. Noi suntem o putere economică, dar cetățenii doresc să vadă că reușim să și rezolvăm problemele economice, criza economică și ajung astfel la grupul operativ pentru guvernanța economică. Ați spus că este un mare consens până acum, la sfârșitul lunii însă acest consens va fi testat. Pe 29 septembrie Comisia va prezenta propriile propuneri. Dumneavoastră ați spus că 27 dumneavoastră veți prezenta un proiect de raport și sper că cele două vor fi oarecum uh, în concordanță, cele două documente. Într-adevăr, s-a spus foarte frumos, metoda comunitară e foarte bine, dar supravegherea uh, financiară sună foarte bine, supravegherea politicilor naționale prin semestrul european e foarte bine, salutăm acest lucru. Spuneți că trebuie să mai lucrăm la sancțiuni, ceea ce știm foarte bine ce înseamnă, că nu există unitate în Consiliu. Dar, în orice caz, la sfârșitul lunii aveți testul. De ce subliniem noi atât de mult metoda comunitară? Domnul Schulz a spus că acum încercăm să punem în aplicare ceea ce ne dă tratatul de la Lisabona. Ceea ce este să hotărător este următorul lucru. Consiliul este acum o instituție europeană. Uh, nu știm exact ce înseamnă acest lucru. De multe ori uh, uh, acesta reprezintă interese naționale și interesul uh, Regatului Unit, de exemplu, este de a avea o reglementare cât mai uh, slabă pe, în sectorul financiar. Metoda comunitară este singura șansă de a impune interesul uh, european în fața intereselor uh, naționale și de aceea uh, noi susținem metoda comunitară și mă bucur că și dumneavoastră aveți aceeași perspectivă ca și noi. Mulțumesc, doamna Jill Evans, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, doamna președinte. Este un moment crucial. Uniunea Europeană trebuie să-și arate capacitatea de leadership la nivel mondial, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice, dar și în ceea ce privește reorganizarea internă a guvernanței economice. Trebuie să avem o guvernanță la diferite niveluri pentru a pune capăt deficitelor, pentru a putea aplica tratatul de la Lisabona. Și e nevoie de o abordare europeană care să țină seama de importanța tuturor regiunilor din Uniunea Europeană. Și acest lucru trebuie să se concretizeze prin reducerea disparităților dintre regiuni. Și salut declarația uh, uh președintelui Barroso. El va veni în Wales săptămâna viitoare și va explica cum anume funcționează fondurile structurale pentru a lupta împotriva sărăciei în Europa. Și sunt nerăbdătoare să-i arăt cum, cât de importante au fost aceste fonduri pentru comunitatea noastră. Și pentru a înregistra progrese în continuare și în alte regiuni, fondurile trebuie să nu fie naționalizate la nivelul statelor membre. De aceea cer comisiei să nu pună în pericol acest, uh, acest sistem de finanțare, pentru că e vorba de o dezvoltare durabilă a acestor regiuni. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Epping, un minut. Domnule președinte, aș dori să-l rog pe domnul Verhofstadt să rămână în sală. Romii sunt o problemă europeană care există de mult. Aș, nu aș dori să fim prea ipocriți. Domnul Verhofstadt a spus la fosta plenară, l-a acuzat chiar pe domnul Sarkozy de ceea ce a făcut el însuși. Ca prim-ministru în 99, domnul Verhofstadt a deportat romii înapoi în Slovacia. În grupuri Belgia a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. ONG-urile au protestat împotriva acestui lucru. Doamnelor și domnilor, Parlamentul are dreptul să știe acest lucru, cetățenii au dreptul să știe acest lucru, de aceea spun acest lucru, pentru că se tot fac declarații despre una și alta. Domnul Verhofstadt nu ascultă pentru că nu dorește să-i amintim ce, se, ce a făcut. Asta fac eu acum și de asta am fost ales să-i amintesc ce a făcut. Și, domnule președinte, dacă vreodată se va da premiul Nobel pentru ipocrizie, sunt sigur că domnul Verhofstadt îl va uh, câștiga fără nicio problemă. Mulțumesc! Thank you, colleague. Uh, the next... Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Borghețiu. Premiul... Domnule președinte, premiul pentru ipocrizie eu l-aș da doamnei comisar Reding, care a uitat să spună cel puțin din ce observăm din texte, care este situația romilor în Luxemburg, unde nu se pune problema um, expulzării romilor pentru că taberele de rom sunt interzise prin lege. Eu sper că acest Consiliu European la care până la urmă un, cap, un șef de stat sau și de guvern a dat o lecție de patriotism Comisiei Europene, care nu trebuie să-și permită să insulte un stat membru mai ales un stat cum este Franța, care poate să dea oricui lecții de libertate și umanitate. Există o diferență majoră între ceea ce numiți dumneavoastră dreptul european și drepturile popoarelor. Dreptul european este poate dreptul de a intra în casa altuia și a, a fura, dreptul de a nu trimite copiii la școală sau de a-i pune la, să cerșească. Dar prim-ministrul uh, român a declarat la summit, um, domnul președinte îl întrerupe pe vorbitor, are cum cuvântul domnul Van der Stop. Mulțumesc, domnule președinte. Acum 15 zile, Parlamentul European a adoptat o rezoluție ridicolă care a acuzat Franța de toate relele și o condamna dinainte. Și o situație destul de curioasă pentru Parlamentul European. Și iată că doamna Reding face comparații cu cel de-al doilea război mondial. Vedem că aici există o eroare, o eroare fundamentală în Uniunea Europeană în momentul în care lăsăm deoparte aspectul juridic, aspectul legal, nu cunoaștem faptele. Ei bine, domnule președinte, eu sper că ar fi fost, cred că ar fi fost mai bine să cunoaștem legea înainte de a reacționa astfel. Aici avem o problemă. Problema aspectul legal. În ce măsură anumite state membre pot să expulzeze anumiți cetățeni? Cine poate supraveghea acest lucru? Ei bine, se spune că Comisia este cea care poate supraveghea acest lucru. Putem să facem apel la judecătorii locali, putem să facem apel la Curtea Europeană de Justiție. Au fost înmânați bani acestor romi care au fost expulzați. Dar uh, eu cred că se poate face apel la justiție și Comisia nu are nevoie să se amestece de acest lucru. Întrebarea mai e, se mai poate pune și altfel. Când vine vorba de uh, de, de ospitalitate. Ce putem face? Până unde putem merge? Domnule președinte, doar cei care sunt oarecum nebuni pot să închidă ochii în fața unor astfel de comportamente ale anumitor cetățeni. Domnule președinte, există persoane care au un comportament infracțional și care ar trebui să fie expulsați. Eu sper că Consiliul va ține seama de acest aspect și îi va ajuta pe toți cetățenii pe marginea acestui punct. Mulțumesc, care cuvântul domnul Langen. Domnule președinte, vă admir optimismul atunci când dați acest raport intermediar privind grupul operativ și activitatea sa. Așteptăm să vedem care vor fi rezultatele concrete la sfârșitul perioadei, dar în orice caz, modul în care evaluați situația economică, atunci uh, cred, ca și președintele Barroso, cred că vă grăbiți puțin când spuneți că economia s-a refăcut foarte mult, uh, nici măcar Statele Unite nu sunt într-o situație foarte bună. Dar în orice caz, dacă n-ar fi și Statele Unite în această barcă economică împreună cu noi, am fi într-o situație mult mai proastă. În orice caz, eu sper ca aceste afirmații să uh, devină realitate, dar uh, dacă am ascultat această discuție, ceea ce a spus doamna Lagarde, a spus că Germania își uh, îmbunătățește competitivitatea pe seama, pe cheltuială altor state europene. Așadar, nu am fi avut această creștere economică dacă nu am fi avut uh, această locomotivă. Când locomotiva frânează, e bine, până la urmă, trenul nu ajunge acolo unde trebuie. Nu ați spus uh, nimic despre supraîndatorare și despre rezolvarea problemei îndatorării. Eu cred că trebuie să discutăm și acest lucru. Nu va fi suficient să avem acest semestru european. E o măsură bună, e foarte bine că se va pune în aplicare, dar fără un automatism mai puternic, uh, și anume la comisie, nu la ministrii de finanțe, E bine, fără acestea măsurile pactului de stabilitate nu vor putea fi puse în aplicare, aceste măsuri pe care le discutați uh, acum. Și cred că e foarte important să recâștigăm încrederea, dar vom reuși acest lucru numai dacă, așa cum au spus și alți colegi, metoda comunitară și implicarea Parlamentului va fi metoda de lucru. Mulțumesc, domnul Stephen Hughes. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește guvernanța economică, grupul meu susține eforturile unei guvernanțe și unei coordonări economice mai puternice, dar ne îndoim că direcția urmărită de Consiliu și Comisie este bună. Doresc să uh, consolideze această abordare care este dezechilibrată și care deja de un deceniu ne arată că nu funcționează. Prezumția este că Uh, niște uh, piețe ale muncii flexibile și niște bugete echilibrate vor uh, duce la o creștere și prosperitate comună. Într-adevăr, finanțele naționale sunt foarte importante, dar uh, Uh, trebuie să găsim echilibrul bun între niște obiective de politică care sunt potențial contradictorii. A fost ignorat acest lucru. Să ne gândim ce se întâmplă cu cei 26 uh, de milioane de șomeri din Europa. Reducerea protecției sociale, consolidarea fiscală, nu sunt suficiente aceste măsuri. Avem nevoie de guvernanță economică care să fie un mix foarte sănătos Uh, între o ocupare bună și uh, bugete solide. Aceste două obiective trebuie să meargă mână în mână și reforma sistemului va fi o oportunitate ratată dacă ne focalizăm doar asupra echilibrării bugetelor și a reducerii datorilor publice. Această strategie este greșită și din punct de vedere economic și din punct de vedere social. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule coleg. Vi se adresează o întrebare. Domnule Hughes, acceptați această întrebare? Sunteți de acord să vi se adreseze o întrebare? Domnul Lambsdorff. Domnule Hughes, noi am colaborat și eu uh, vă apreciez foarte mult, dar în analiza crizei economice și a măsurilor care trebuie luate acum, eu cred că dumneavoastră vă înșelați profund, așa ca și mare parte din grupul dumneavoastră. Nu sunteți de acord cu mine că uh, tocmai datoriile excesive, uh, cheltuielile excesive sunt cele care au dus la izbucnirea crizei actuale. Nu sunteți de acord cu mine că tocmai de aceea este foarte bine să punem, să punem accentul pe stabilitate și pe o politică fiscală sănătoasă pentru a ieși din această criză? Președintele, dragi colegi, domnul Stefan Hughes. E foarte greu să aduci, să expui argumente complexe într-un singur minut, dar am spus într-o propoziție că finanțele publice sunt foarte importante. Noi suntem de acord cu acest lucru, dar este vorba de momentul și de abordarea pe care o ai, care sunt cruciale. Dacă te miști mult prea repede, ajungem, să ajungem la 3% uh, criteriu pentru 2013, acest lucru ar putea, de fapt, să facă să dispară orice posibilitate de creștere pe termen lung ducând la stagnare și la creșterea șomajului. Această abordare este greșită. Avem nevoie de o abordare pe două sfere, nu doar uh, una focalizată asupra reducerilor uh, cheltuielilor bugetale. Mulțumesc uh, amândoi, am, vă mulțumesc amândurora pentru această discuție. E foarte interesant să avem uh, discuții uh, uh animate în uh, sala noastră. Domnul Mario Mauro, minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări adresate domnului președinte al Consiliului European și vicepreședintelui Comisiei. Prima în legătură cu logica care stă la bază creșterii Serviciului de Acțiune Externă. M-a mirat foarte mult faptul că prin uh, nominalizările um, decise de doamna vicepreședinte Ashton s-a numit un olandez în Africa de Sud, un francez în Ciad, un spaniol în Argentina, un italian în Albania. Poate cineva care ar fi mai de stânga decât mine Ehm, ar denunța aceste numiri pe baza unei logici coloniale. Care este logica europeană a organizării acestui serviciu? Sincer, pentru că eu cred că suntem foarte ambițioși în legătură cu rolul Uniunii pe viitor. Dar dacă rolul Uniunii pe viitor este doar acela ehm, de a mulțumi politicile regionale ale statelor membre, greșim eh, totul din start. A doua întrebare este pe tema romilor. E adevărat că din motive politice putem critica un guvern sau altul pentru soluțiile adoptate, dar rămâne nerezolvată problema de fond. Dorim sau nu să comunitarizăm această temă problemele romilor și soluțiile care trebuie găsite la problemele lor și să comunitarizăm și încercarea Uniunii de a uh, face față fluxului de imigranți care vine din sudul planetei, pentru că fără răspuns uh, la această întrebare, cu siguranță vom continua să ne certăm, dar fără să înțelegem problemele uh, concetățenilor noștri. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Pervanș Beres. Președinte domnule președinte. În ceea ce privește romii, poate că am, aș putea să fiu utilă la, în dezbaterea aceasta și să amintesc deviza Uniunii Europene. Uniți în diversitate. Această deviză trebuie să se aplice și romilor uniți în diversitate, să respectăm diversitatea romilor și să punem în aplicare strategia de, pe care tocmai am uh, instaurat-o. În strategia UE 2020 am definit lupta împotriva excluziunii sociale și a, împotriva sărăcei ca fiind unul dintre obiectivele noastre majore. De ce e nevoie de noi strategii? Haideți să punem deja în aplicare pe cea pe care tocmai am definit-o, să-i acordăm mijloacele financiare necesare pentru ca să fie o reușită. Și astfel vom face un pas înainte în integrarea romilor. Apoi, în ceea ce privește guvernanța economică, domnule președinte, toată lumea vorbește despre un succes, faptul că avem acest semestru european. Așa o fi. Dar până în prezent eu n-am înțeles prea bine care va fi rolul Parlamentului European în acest semestru european. Uh, dacă e vorba doar de organizarea unei dezbatere aici în Parlament, așa cum avem de multe ori, nu cred că ne vom îndeplini obiectivele. Și aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra unui lucru. În momentul în care ați venit și ați discutat cu ministrii de afaceri uh, pe, pentru ocupare, am ascultat ce ați avut de spus. O guvernanță economică care astăzi pur și simplu ar întoarce spatele unor obiective legate de ocupare nu ar fi la înălțimea uh, provocărilor cu care ne confruntăm și noi contăm pe dumneavoastră în așa fel încât să avem o guvernanță economică echilibrată, care să țină seama și de aspectul ocupare. Mulțumesc. Are cuvântul Sarius Voschi. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi întoarce la politica externă, care de fapt era subiectul principal al Consiliului European. Aceasta nu trebuie să fie doar reactivă, ci trebuie să fie holistică, anticipativă, să se uite înspre viitor și să obțină rezultate pe termen lung. Iar dezbaterea pe, legată pe marginea Serviciului European pentru Acțiune Externă, uh, dacă acest nou instrument nu va fi însoțit de politici comune suplimentare, va rămâne doar un instrument și nimic mai mult. Avem nevoie de mai multă convergență în aceste politici. Avem nevoie de o apropiere a abordărilor din partea diferitelor state membre. Și contez pe președintele Consiliului în așa fel încât el să introducă această convergență în poziția diferitelor state membre. E vorba și de implicarea parlamentelor naționale, care și ele pot să contribuie la această convergență. Avem nevoie de o politică externă mai competitivă, mai îmbunătățită. E nevoie de o mai bună reprezentare geografică a acestei Europe formată din 27 din state membre, pentru că deocamdată este, nu, e, nu este neutră din punct de vedere geografic. Avem nevoie de o punere în comun a competențelor, a înțelepciunii, a, a, a, a ă, cunoștințelor tuturor și să avem avem nevoie de o definire a modului în care vom organiza parteneriatele noastre pe viitor în ă, exterior. După părerea mea, acest lucru durează prea mult și trebuie să definim care sunt prioritățile noastre. Și cei care sunt de acord cu noi, cu politicile noastre, care împărtășesc valorile noastre, ei bine, vor putea împărtăși și răspunderea în ceea ce privește chestiunile globale, mondiale. Ei bine, acești parteneri trebuie să fie parteneri strategici. Mulțumesc pentru atenție. Domnul președinte, are cuvântul acum doamna David Maria Sassoli. Signor președinte, la scorsa... Domnule președinte, săptămâna trecută am asistat la un spectacol desconcertant în noul organism pe care îl conduceți. Sarkozy și Berlusconi au uitat tratatele pe care le-au semnat țările lor. Am înțeles că președintele francez și primul ministru italian în dificultate majoră în țările lor ar dori ca Comisia să se plieze la voința lor. Unul nu acceptă critic, criticile, celălalt ar dori ca comisarii nici să nu mai deschidă gura. Haideți să aducem aminte, așa cum am mintit acest Parlament, faptul că romii sunt cetățeni europeni în Uniunea Europeană. Tratatele trebuie să fie aplicate, există instrumente și nu trebuie să ne temem să aplicăm proceduri de infracțiune împotriva unor state membre, dacă nu uităm principiile, dacă nu apărăm principiile Constituției Europene, cum putem uh, să aplicăm strategiile pentru a ieși din uh, criza economică? Domnule președinte, Trebuie să luptăm împotriva populismului care trezește temeri în Europa. Acest Parlament, președinția dumneavoastră și Comisia trebuie să răspundă cu mai multe măsuri sociale și în favoarea cetățenilor. Iată care cred că trebuie să fie pariu, eh, pariul acestei generații. Mulțumesc! Mon Are cuvântul acum domnul Milan Mon. Celebrăm. Mulțumesc, domnule președinte. Salut faptul că Consiliul European s-a ocupat de afacerile externe ale Uniunii Europene. Ne aflăm într-o lume nouă, multipolară, cu o multipolaritate crescândă și uh, vedem că există și uh, provocări globale și nicio țară nu poate să facă față singură, nici Uniunea Europeană nu poate să facă față singură. Așa cum spunea președintele Comisiei, într-o lume globală, volumul, cantitatea este important. Apoi, îmi pare rău faptul că săptămâna trecută la New York uh, uh, votul care a avut loc referitor la uh, importanța pe care o au Națiunile Unite pe scena internațională. Trebuie să implicăm toți actorii Trebuie să vedem că e vorba de chestiuni bilaterale, e vorba de chestiuni multilaterale. În orice caz, ceea ce ne dorim este să avem o guvernanță globalizată, să utilizăm toate instrumentele și instituțiile pe care le avem și care au apărut după cel de-al doilea război mondial. Iar în această misiune, concertarea cu Statele Unite mi se pare absolut esențială pentru că noi avem interese și valori comune. De aceea trebuie să pregătim cât mai bine summitul cu partenerii americani din noiembrie. Tratatul de la Lisabona ne oferă un instrument la nivel extern. E nevoie de coerență și, în același timp, dincolo de fortăreața internă care există în Uniunea Europeană, e nevoie și de o convergență a punctelor de vedere din partea celor 27 de state membre. Și acest proces este inevitabil, va fi îndelungat, adevărat, însă este indispensabil. Și trebuie să vedem că e vorba de o nouă eră, o eră post-occidentală în Uniunea Europeană, domnul președinte. A fost mult prea repede, spune domnul președinte, și interpreții au avut dificultăți. De aceea, vă rog, nu vorbiți atât de repede. Are cuvântul acum doamna Zita Gurmai. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uniunea Europeană are 500 de mii de cetățeni, 500 de milioane de cetățeni și aceștia uh, față de cei 29, 296 ai uh, Statelor Unite, ne dau posibilitatea de a deveni o putere importantă. SUA a fost o putere foarte importantă și noi am fost o putere importantă economic până acum, dar nu și una politică, pentru că rămânem în continuare divizați, chiar dacă acțiunile comune ar fi eficiente. Noi avem într-adevăr interese comune, dar nu avem o voce uh, unică. PESC și uh, PESA nu sunt suficient de uh, unitare. Avem nevoie de o mai bună coordonare pentru politicile externe și pentru politica de apărare. E nevoie de uh, chestiuni care țin într-adevăr de suveranitatea națională, dar atunci când se transferă competențe de, că, de la suveranitatea națională către Uniunea Europeană, până la urmă e vorba de binele tuturor care câștigă. De aceea vreau să uh, susțin uh, Consiliul și Comisia să continue coordonarea pe care au început-o weekendul trecut. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă, pentru acest discurs. Doamna Livia Iaroca, un minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut cu căldură uh, declarația președintelui maghiar Victor Orban în ceea ce privește uh, viitoarea președinție maghiară a Uniunii. E nevoie de uh, un program comun la nivel european pentru incluziunea romilor și avem nevoie de asta de colaborare din partea celor 27 de state membre și sunt convinsă că uh, Consiliul European va uh, susține acest proiect. Um, mai întâi pentru că e vorba de o, so- o excluziune socială a romilor, însă nu e vorba de discriminare. Trebuie să ținem seama de factorii istorici, economici. De aceea strategia pe care o vom dezvolta trebuie să se bazeze și pe anumite elemente uh, economice. Trebuie să vedem că în anumite regiuni există o sărăcie concentrată și uh, romii sunt cei care suferă din cauza acestui lucru. Această strategie trebuie să permită o coordonare a unor programe de dezvoltare uh, la nivel european care să se bazeze pe indicatori clari. E nevoie de utilizarea tuturor instrumentelor pe care le avem la dispoziție și e nevoie de un astfel de plan care să ducă la reducerea sărăciei, iar pe, mediu, pe, pe termen mijlociu e nevoie de un plan pentru dezvoltarea macroeconomică a anumitor regiuni. Domnul președinte întrerupe și cer oratorului să vorbească mai rar. După cum am spus, această sărăcie afectează anumite mase de cetățeni în anumite regiuni și e nevoie de o intervenție din partea tuturor actorilor implicați, iar statele membre, instituțiile europene, Europene, uh, ONG-urile și romii, ei înșiși sunt cei care trebuie de asemenea să se implice. Trebuie să ținem seama de provocările sociale, demografice și geografice cu care ne confruntăm în momentul de față. Trebuie să acționăm rapid în așa fel încât să ne transformăm, să ne revizuim abordarea. Mulțumesc, spune domnul președinte. Și acum domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mă adresez comisiei. Eu uh, am uh, vorbit, uh, i-am ascultat, de fapt, uh, pe domnul Barroso și pe doamna Reding și i-am uh, criticat, dar vreau să spun că mulțumesc pentru poziția foarte clară care a fost găsită ulterior. Unele cuvinte nu au fost uh, foarte bine alese, dar în orice caz, uh, supărarea care a fost creată a făcut ca doamna Reding să ia din nou uh, cuvântul și să își mai îmblânzească cuvintele, însă noi susținem uh, conținutul uh, spuselor dânsei. Eu am însă niște neclarități face de față de cele spuse aici. Da, spuneți că acum noi vorbim împreună cu președintele chinez, dar care este linia comună a statelor membre față de China? N-am înțeles acest lucru. Ați spus că vreți strategii, o strategie de politică externă foarte clară. Uh, Uh, dar nu ați menționat nici Comisia și nici Parlamentul în, această, în acest demers. Și aveți nevoie pentru elaborarea unei astfel de strategii, aveți nevoie de Parlament. Așadar, cum veți uh, implica Parlamentul în acest uh, proces. Și sunt de acord cu ceea ce a spus Graf Lambsdorff. Nu putem să ne, pur și simplu, să ne bazăm pe ceea ce se decide la ONU. Pentru că trebuie să ne implicăm

și anume provocarea aceasta de a depăși jungla legislației naționale și această provocare este aceea a introduce o voce europeană în aceste dosare. E adevărat că dumneavoastră lucrați din greu, lucrați din greu pentru guvernanța economică și vă aflați pe calea cea bună. Uh, acum un an de zile nimeni nu s-ar fi gândit că Consiliul va susține uh, cu unanimitate principiul unui semestru european, nu numai pentru a întări pactul de creștere și stabilitate, ci și pentru a întări competitivitatea continentului nostru. Eu sper că săptămâna viitoare dumneavoastră veți avea o mână de ajutor suplimentară din partea Comisiei care va utiliza pe deplin dreptul său de inițiativă. Este un aspect important pentru că dumneavoastră trebuie să fiți și mai ambițios în ceea ce privește sancțiunile și poate că, iată aici un aspect deosebit de important, mai ambițios uh, în modul în care Consiliul European va uh, trata recomandările Comisiei în planuri naționale. Pentru că dacă aceste planuri nu sunt suficiente, dacă Comisia face recomandări, e bine, întrebarea este Consiliul European va uh, adopta aceste recomandări, chiar dacă aceste recomandări se adresează Londrei sau Parisului. Iată întrebarea dureroasă și acest lucru ne va permite să evităm, așa cum a fost cazul în trecut, eșecul pactului de stabilitate și creștere. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră, pentru că la un moment dat Consiliul va trebui să se bazeze pe încrederea și autonomia uh, de funcționare a Comisiei. Mulțumesc, are cuvântul colegul Gozes. Un minut. Domnule președinte, mai întâi aș dori să spun că mă bucur că în ceea ce privește, ce privește pe romi, pozițiile sunt echilibrate, rezonabile și toată lumea privește spre viitor pentru rezolvarea problemelor legate de sărăcia acestei um, etnii. Domnule președinte, doresc să vă spun că am apreciat modul în care ați prezentat realizările acestor opt uh, ultime luni. Ați făcut-o cu rigoare și precizie și cred că nu se spune suficient ce face Uniunea Europeană și nu se spune suficient ce face Parlamentul. Ați vorbit despre colaborare. Uh, în ceea ce privește supravegherea, de exemplu, dar pentru că Parlamentul a dorit să existe agenții cu adevărat competente la nivel european, s-a putut uh, crea această rețea de supraveghere, pentru că Știți care a fost poziția Consiliului Ecofin din, Ecofin din decembrie 2009? A fost mult mai puțin ambițioasă pe această temă. Trebuie să comunic, continuăm acum când președinția grupului G20 va fi europeană, adică Franța va, fi această, va deține această președinție. Trebuie să facem propuneri concrete pentru viitor și contăm pe dumneavoastră în acest sens, domnule președinte. Mr. Domnul Ceaba Tabagi are cuvântul un minut. Barzo Van Rompuy elnök urat, akinek... domnule președinte. Domnule președinte Van Rompuy, eu cred că activitatea dumneavoastră este foarte importantă. Aveți o abordare sistematică și consecventă. Trebuie să convingeți statele membre în care trăiesc romi să dezvoltă niște strategii pe termen mediu și lung pentru integrarea acestora. În Ungaria, noi vom avea un astfel de program. Avem nevoie de niște termene foarte clare și de finanțare clară pentru astfel de inițiative și strategii. Domnule Șefcovici, din partea Comisiei, uh, domnul uh, Buzek, președintele Parlamentului, dumneavoastră trebuie să cooperați pentru a uh, înființa un sistem de monitorizare care să Uh, monitorizeze statele membre și să se asigure că acestea își îndeplinesc angajamentele. Avem nevoie de o strategie pentru romi care să definească rolul jucat la nivel regional, uh, cine are competențele, cine este responsabil pentru ce anume, care ar fi de asemenea valoarea adăugată europeană a unei strategii pentru rom. Mulțumesc, domnule. Charles Gorenț, acum, un minut. Merci, monsieur le président Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Van Rompuy, noi știm cât de îngrijorat sunteți dumneavoastră pentru a incarna, atât în intern cât și în extern, unitatea europeană. Ori, din punctul meu de vedere, modul în care statele membre sunt reprezentate la G20 creează în sânul celor 27 de state membre două categorii de uh, state. Cei care au statutul de membru și cei care nu-l au cei în engleză, cei care au și cei care nu au. Eu cred că aici e vorba de o discordanță la nivel statutar. Și cred că cea mai bună metodă de a garanta coordonarea și coerența la nivel uh, european în cadrul G20 ar fi să reprezentăm Uniunea Europeană prin instituțiile sale, Consiliul și Comisia, și nu prin statele membre. În cazul în care sunteți de acord cu acest lucru, veți lua inițiative în această direcție. Mulțumesc, spune domnul președinte. Aș dori să vă rog, dragi colegi, să nu ridicați cartonașele albastre în caz, pe care le puteți utiliza doar dacă vreți să puneți o întrebare. Doriți să puneți o întrebare. Este o întrebare. Vă rog, spune domnul președinte. Da, dacă doriți să luați cuvântul la, în dezbatere, în procedura Catch the Eye, vă rog să ridicați cartonașul alb. Cartonașul albastru e pentru cu totul altceva. V-am înscris pe listă. 25 de persoane s-au înscris pe listă, deci e clar că nu vă putem da cuvântul tuturor. Următorul orator va fi doamna Catherine Grace. One minute, please. Monsieur Van Rompuy. Domnule Van Rompuy, vă mulțumesc faptul că, pentru faptul că ați amintit că demnitatea umană este o valoare cheie a Uniunii Europene, dar în uraganul, ur, uraganul politic de săptămâna trecută și acțiunile xenofobe ale guvernului eh, francez promisiunile pentru viitor nu sunt la înălțimea așteptărilor. Domnule Van Rompuy, trebuie să încarnați diplomația europeană. Așteptăm din partea dumneavoastră o condamnare fără apel a unui stat care nu a respectat legislația europeană. Așteptăm din partea dumneavoastră propuneri concrete pentru aplicarea strategiilor care există deja, fonduri, evaluarea folosirii acestor fonduri. Și în concluzie, aș dori să evoc chestiunea drepturilor și datoriilor pe care le menționa și domnul Dol, pentru a le spune că pentru a înscrie pe copii la școală trebuie să existe autobuze pentru a-i duce la școală. Deci e nevoie de bani pentru asta. Ați înțeles, în dosarul romilor avem nevoie nu doar de discursuri, avem mai ales nevoie de voință politică clară și fără ambiguități. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Piotrovski. punctul principal pe ordinea de zi a Consiliului European a fost politica externă, și anume aceasta să primească un nou avânt pe baza tratatului de la Lisabona. Dar, din păcate, de fapt, un subiect care nu a fost uh, prevăzut în mod oficial, a, dis- a dominat discuțiile, și anume expulzările romilor din anumite state europene, ceea ce confirmă îngrijorarea pe care o aveam, și anume că statele membre UE se preferă să se ocupe de probleme interne mai degrabă decât de uh, politica externă a Uniunii. Nu trebuie să definim doar politica externă, ci avem nevoie de o strategie foarte clară uh, și anume, dumneavoastră ați spus că avem nevoie de o relație transatlantică mai bună. Eu sper că summitul care va avea loc în acest an cu președintele Obama, eu sper că Statele Unite Uh, vor, uh, își vor uh, înmuia poziția și vom putea să ne concentrăm asupra intereselor noastre comune. În primul rând, eliminarea obligației de a avea viză pentru toate statele Uniunii Europene. Mulțumesc! Președinte, în primul lugar, eu crie complimentar o prezident Van Rompuy Mulțumesc. Vreau să îl felicit pe președintele Van Rompuy pentru rezultatele acestui Consiliu, mai ales pentru uh, eforturile sale sistematice pentru a ajunge să avem într-adevăr o guvernanță economică la nivelul Uniunii Europene. Uh, lucru care este foarte important pentru PP uh, și pentru uh, deputații portughezi din PP. În al doilea rând, vreau să felicit Comisia pentru eforturile depuse pentru că aveți, după cum știți, sprijinul nostru în această inițiativă pe care ați înaintat-o pentru o guvernanță economică. Și vreau să spun și ceva referitor la relațiile externe, mai ales în ceea ce privește deschiderea față de Pakistan. Trebuie, într-adevăr, să dăm dovadă de solidaritate față de Pakistan, dar trebuie, în același timp, să protejăm acele state care au anumite obligații față de uh, cetățenii care luptă împotriva muncii copiilor și unde sunt probleme de securitate socială. Cred că trebuie să sprijinim Pakistanul, dar nu pe cheltuiala uh, altora. Mulțumesc, doamna Monica Flașicova-Benova. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Aș dori să mă refer la două chestiuni foarte pe scurt, pentru că l-am analizat deja acum câteva săptămâni într-o ședință plenară. Una e legată de situația romilor. E destul de paradoxal faptul că anumiți colegi care nici n-au fost niciodată să vadă anumite tabere de romi au comentarii de făcut despre romi. Și fac tot felul de evaluări și fac, emit tot felul de judecăți. Eu susțin uh, pe faptul că președintele Barroso și doamna comisar Reding au fost capabili să trateze cu succes această chestiune și asta în beneficiul populației Roma. Cel de-al doilea subiect se leagă de disciplina uh, bugetară a statelor membre în această nouă guvernanță economică. Acest lucru nu trebuie declarat doar în mod politic, ci trebuie să se aplice în mod egal tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Și sunt oarecum dezamăgită de faptul că toată atenția se concentrează pe disciplina bugetară și că nu se discută uh, lucrurile într-un mod mai aprofundat. Eu cred că pe viitor acest lucru va putea să se facă într-un mod mai extins, mai aprofundat señor presidente en las Mulțumesc, domnule președinte. A, acum funcționează, spune domnul președinte. Trebuie să apăsați pe buton, pentru să aprindeți microfonul. Debata Uniunea Europeană. Chiar Există contradicții clare între ce spune și ce face Uniunea Europeană. Uniunea dorește să fie prima din lună, dorește să um, aibă imaginea că apără drepturile omului, dar anumite state membre, cum este Far, uh, Franța, um, perpetrează acte uh, rasiste și xenofobe pe propriul teritoriu, cum se întâmplă în cazul romilor. În ceea ce privește Însă um, infractorii aceștia nu sunt urmăriți. Uh, statele membre uh, însă nu sunt uh, chemate la ordine nici când nu își respectă obligațiile din pactul de stabilitate. Uh, când este vorba de victimele din Pakistan, Uniunea uh, deplânge situația acestor victime, dar nu este capabilă să rezolve propriile probleme cu uh, grad, in, grad mare al șomajului, de exemplu în industria textilă din Portugalia. Iată de ce trebuie să se oferă prioritate luptei împotriva sărăciei, dar trebuie să dăm un conținut real acțiunii în favoarea drepturilor sociale, măsurilor sociale. Vreau să vă informez că ne aflăm acum în fața a două conferințe internaționale foarte importante. Una în octombrie privind biodiversitatea în Japonia și a doua conferință internațională la Seul pe schimbări climatice, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, iar Uniunea Europeană trebuie să joace un rol activ la ambele întâlniri. În același timp, trebuie să avem um, o poziție internațională care uh, să uh, câștige și uh, solidaritatea altor actori internaționali. Am văzut până acum că poziția noastră diferită de cea a celorlalți uh, parteneri nu a dus la uh, rezultate bune în negocieri. Atunci când uh, Consiliul spune că trebuie să vorbim cu o singură voce, e bine, președinții de guvern oare sunt pregătiți să-și uh, asume un astfel de angajament? Okay. Uh, Mr. Vice President of the European... Domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Șefcovici, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte uh, faptul că îmi dați ocazia în mod atât de generos să iau cuvântul. Voi încerca foarte pe scurt să reacționez la uh, subiectele principale care au fost evocate în această dimineață. Cred că putem vedea în mod clar faptul că există o susținere clară pentru această nouă abordare strategică față de partenerii noștri uh, internaționali și putem să utilizăm uh, cadrul pe care ne-l oferă tratatul El Sabona cât mai bine pentru a vedea care vor fi competențele suplimentare pe care le avea Uniunea Europeană în domeniul afacerilor externe. E nevoie de oarecare sinergie, e nevoie de convergență. Trebuie ca statele membre și instituțiile să se exprime cu o singură voce cu un singur glas. De aceea subliniez și apreciez foarte mult importanța uh, pe care o acordă președintele Van Rompuy, nu numai instituțiilor, ci și uh, um, șefilor de state și de guverne la nivel european. Pentru că dacă reușim să ne exprimăm cu, singur, cu un singur glas, cu o singură voce, atunci obținem uh, rezultatele dorite. Câteva cuvinte despre guvernanța economică. Aici, din nou, văd că există un sprijin din Parlamentul European pentru a menține avântul. Noi am instaurat anumite schimbări, schimbări care au fost inițiate în această primăvară, scopul fiind să construim un sistem mai bun, un sistem nou. Și vreau să vă asigur uh, că nu vom avea uh, Uh, doar critici în ceea ce privește deficitele bugetare ale statelor membre, ci vom încerca să analizăm îndeaproape datoriile. Cum anume putem să le monitorizăm mai bine, cum putem să le gestionăm mai bine pe viitor. Și cred că Parlamentul European are oportunitatea, șansa de a discuta acest lucru în fiecare an, pentru că Comisia în fiecare lună ianuarie anului vine în fața Parlamentului și se exprimă pe această temă. Și veți vedea cât de complex este acest sistem economic al Uniunii Europene, cât de complexă este situația economică a fiecărui stat membru. Sunt convins că vom avea o dezbatere aprofundată ulterior la începutul anului viitor. Și în același timp aș dori să vă asigur de un lucru, și anume că nu uităm care este importanța creșterii și a ocupării. Iar pentru asta trebuie să utilizăm strategia UE 2020, toate instrumentele pe care aceasta ne le pune la dispoziție. Trebuie să avem o economie europeană pe noi baze pe o nouă temelie. E nevoie de asemenea de o abordare ecologică în uh, modul în care se va dezvolta economia europeană. Trebuie să punem accentul pe o educație, pe învățământ, pe cercetare, pe reducerea sărăciei și apoi trebuie să avem această supraveghere, iar politicile în această direcție trebuie să fie armonioase. Doar astfel vom reuși să ne obținem rezultatele dorite. Deci Comisia este pentru o consolidare, dar o consolidare inteligentă. În ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, cred că doamna Ashton a exprimat în mod clar faptul că își dorește un serviciu de acțiune externă profesionist, care să reflecteze valorile europene și care să reflecteze uh, întregul întregul peisaj european și există o, o repartizare geografică a diferitelor posturi care ține seama de instituții, de statele membre, așa cum au, uh, au căzut ele de acord, în așa fel încât să se poată construi acest nou serviciu de acțiune externă cât mai profesionist posibil. Și Doamna Ashton s-a angajat să vă informeze în mod repetat despre progresele înregistrate în inaugurarea și în lansarea acestui nou serviciu european pentru acțiune externă. Ne aflăm într-o perioadă de tranziție deocamdată și poate încă mai există ajustări ce trebuie făcute. Și în final aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru insistența de care ați dat dovadă cerând să se respecte valorile europene și să ne angajăm pe o cale mai bună, în așa fel încât să îmbunătățim situația romilor și situația integrării acestora. Uh, peste 17,5 miliarde de euro au fost alocate în beneficiul uh, etniei rome atât de către Comisie cât și de uh, statele membre și din partea Fondului Social. Și trebuie să vedem acum cum vom utiliza aceste mijloace financiare și aceste instrumente pe care le avem la dispoziție. Eu aș cere o eficiență a utilizării lor, să le utilizăm cât mai bine, în așa fel încât să avem o privire nouă despre modul în care lucrurile vor evolua pe viitor. Cred că astfel vom eficient și rezultatele vor putea fi mult mai bune decât în trecut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene. Domnule președinte al Consiliului European, aveți cuvântul acum. Nu, dans le Vreau să mulțumesc uh, uh, tuturor. Uh, știu că este foarte greu să sintetizez într-un minut uh, punctele noastre de vedere. Vreau să mulțumesc tuturor și uh, interpreților. Nu o să pot să răspund tuturor, dar vreau să fac câteva observații privind două capitole mai importante. Primul capitol se referă la politica externă, politica externă a Uniunii Europene. Aici avem cale lungă de bătut. Domnul Solana a desfășurat o activitate importantă, care adesea este trecută cu vederea. V-am enumerat, chiar pentru ultimele luni, lorile de poziție comună pe care le-am luat în legătură cu Iranul, Orientul Mijlociu și anumite dosare comerciale. Dar am făcut un pas înainte, în egală măsură, în momentul în care poziția noastră s-a manifestat în cadrul G20. G20 este cea mai mare conferință mondială anuală. Și în momentul în care eram prim-ministru în Consiliul European, acum uh, un an, aveau loc reuniuni separate ale tuturor statelor membre care fac parte din G20 iar aceștia stabileau o poziție comună a lor, poziția lor comună. Eu am cerut, am cerut răspicat și acest lucru s-a întâmplat, am cerut să existe o poziție comună a celor 27 de state membre, chiar dacă nu sunt prezente toate țările membre ale Uniunii Europene la G20. Domnul Barroso și cu mine reprezentăm Uniunea Europeană ca Uniune astfel încât avem o, avem o poziție comună. Vă asigur de acest lucru și vă asigur că în cadrul reuniunilor uh, G8 și G20, statele membre și reprezentanții Uniunii au același mesaj. Pe alocuri există lucruri pozitive, există progrese. Vreau să vă subliniez faptul că și la acest nivel s-a înregistrat progres. Este vorba de cea mai mare conferință mondială internațională. E vorba de c 20 Bineînțeles că mai subzistă probleme. Suntem în continuare traumatizați de ce s-a întâmplat la Copenhaga. Acolo aveam o, aveam o poziție comună, aveam un mesaj comun, dar nu am reușit uh, ca poziția noastră să fie acceptată de ceilalți. Rezultatul este că toată lumea a avut de pierdut. Fiindcă putem spune că conferința de la Copenhaga a fost nemulțumitoare. S-au realizat deci progrese, dar trebuie să, să ne îndreptăm în continuare în direcția cea bună. Am fost întrebat care ar fi mesajul dumneavoastră la summitul cu, cu China. Ei bine, vă rog să citiți cu atenție, nu așa să citiți pe um, diagonală, ci cu atenție, Concluziile Consiliului European. Iată sfatul meu. Bineînțeles că nu vom uh, enumera acolo echilibrele pe care le vom uh, prezenta partenerilor noștri strategici uh, chinezi și nu vom, nu vom prezenta acolo strategia noastră. Dar dacă citiți acest document, veți vedea că se pun accente noi și că vom introduce noțiunea reciprocității nu uh, numai noi răspundem mesajelor celorlalți, noi am devenit solicitanți cu mulți dintre partenerii noștri. Începem să solicităm anumite lucruri. Iar de aici uh, se ivește conceptul de reciprocitate. Parlamentul European, după tratatul de la Lisabona, s-a fost implicat în tratate, în uh, relații comerciale. Iar Parlamentul este colegiuitor în ceea ce privește acordurile internaționale și uh, Um, acordurile comerciale internaționale. Și aici se înregistrează progrese, dar e nevoie de mai mult. Pentru summitul cu președintele american, acesta va fi pregătit la Consiliul din octombrie. Vom cădea la un acord asupra uh, mesajelor pe care eu și domnul Barroso le vom transmite președintelui Statelor Unite ale Americii. Vom cădea la un acord asupra subiectelor care vor fi abordate în numele Uniunii Europene, în numele celor 27 de state membre. Deci, iată, din nou, uh, pas cu pas, ne îndreptăm în direcția cea bună. În al doilea rând, în ceea ce privește politica economică. În, în ultimii doi ani, doi ani am desfășurat o politică economică inteligentă. Mult mai inteligentă decât în trecut. Am mirosit 10 ani. Am fi putut să acționăm mai devreme în ceea ce privește planul bugetar, în ceea ce privește competitivitatea, dar nu am făcut-o. Și, din acest motiv, ne confruntăm cu probleme astăzi ce am făcut uh, de la criza financiară. Nu vorbesc de salvarea sistemului bancar și așa mai departe. Am dus o politică expansionistă foarte riscantă în 2008 și în mare parte în 2009. O politică riscantă, fiindcă, fiindcă majora deficitul bugetar. Dar, din momentul în care creșterea uh, și-a revenit, pe care, o creștere pe care o credeam mai înceată la începutul anului. Din acel moment, ei bine, am început o politică de consolidare bugetară, de reducere treptată a deficitului bugetar. Nu am vrut să acționăm brutal, brusc, ci treptat. Dar anul acesta avem în continuare un efect um, ușor expansionist. Am dus o politică monetară inteligentă. Piețele au devenit lichide, astfel încât nu ne confruntăm cu o situație din anii 30. Nu avem o ruptură de, li- de lichidități. Ratele de dobânzilor au fost scăzute pentru ca creșterea economică să se întâmple și pentru ca bugetele statelor membre să nu fie foarte afectate de pe urma ratelor dobânzilor foarte ridicate. Pe plan bugetar și monetar am dus o politică prudentă, înțeleaptă și treptată. De ce? nu fiindcă pur și simplu așa am vrut noi, nu pentru că am uh, vrut uh, să avem costuri bugetare uh, semnificative și nu pentru că am vrut pur și simplu să reducem îndatorarea, ci pentru că avem, dorim o creștere economică durabilă și o politică privind ocuparea care să dea roade. Iar toate aceste eforturi sunt în, în serviciul slujbelor și pentru diminuarea șomajului. Și toate eforturile noastre sunt în acest sens. Nu le facem pur și simplu de dragul, de dragul diminuării deficitului și a îndatoririi. Este vorba de un instrument al cărui obiectiv reprezintă ocuparea forței de muncă și reducerea șomajului. Și așa cum a spus vicepreședintele Comisiei, pentru a încadra toate acestea într-un, pentru a da un cadru și mai social, am integrat între obiectivele noastre pentru 2020 obiectivul Uh, sărăciei, eradicării sărăciei. Ar trebui să ne batem pentru acest obiectiv, dar am integrat, am integrat și politica învățământului și menținem politica de coeziune. Menținem fondurile structurale și sper că le vom menține și în perspectivele financiare care vor fi elaborate pentru ca nivelul de trai uh, să fie echitabil la nivelul Uniunii Europene, astfel încât uh, țelul acțiunilor noastre este unul eminamente social și toate celelalte sunt instrumente. Voiam să menționez acest lucru la sfârșitul acestei dezbateri. Vă mulțumesc! Thank you, very much, Mr. Mulțumim foarte mult, domnule președinte, pentru raportul dumneavoastră legat de activitatea Consiliului. Mulțumim pentru dezbaterea avută cu noi toți. Ne așteaptă o nouă discuție importantă în Parlamentul European și E de reținut faptul că viitorul Consiliu European va avea loc în octombrie, așadar nu um, există prea mult uh, timp între cele două. Mulțumim încă o dată, domnule uh, președinte Van Rompuy. Astfel uh, încheiem discuția în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi.